Good afternoon. Bună ziua, stimați colegi, doamnelor și domnilor. Declar deschisă această reuniune a Comisiei de Control Bugetar. Ordinea de zi va fost trimită pe, trimisă pe 11 ianuarie. Are cineva obiecții cu privire la ordinea de zi? Se pare că nu este cazul. Drept urmare, declar ordinea de zi adoptată. Am o serie de comunicări de făcut. Ar, trebui, ar fi trebuit să aibă loc o reuniune a coordonatorilor la 17.30 ea va avea loc mâine la 11 și 15 și 11 50. În ceea ce privește punctele 10 și 11 de pe ordinea de zi, care sunt, au fost programate pentru 24, vor Uh, fi discutate pe 24 la ora 15. Punctul 12, în ceea ce privește descărcarea Parlamentului European, nu va mai avea loc la ora 3, ci la ora 5 mâine. Așadar, am să vă rog să luați notă de aceasta dacă vă interesează aceste puncte. Limbile disponibile sunt uh, numeroase de asemenea, trebuie să vă spun că avem, uh, suntem, se transmite reuniunea pe internet și, de asemenea, uh, îi urez bun venit doamnei Karel Dulhost la secretariatul comisiei noastre. Bun venit! Trecem la punctul 3 al ordinii de zi, alegerea biroului comisiei noastre. În anexe veți regăsi, veți regăsi procedurile. Obiectivul acestei reuniuni este să se aleagă biroul. Trebuie să alegem în următoarea ordine. Întâi președintele, iar apoi vicepreședinții. În primul rând, trebuie să mă asigur că este asigurat uh, quorumul necesar. V-am numărat și este cazul. Apoi, candidați pentru candidaturile pentru postul de președinte se pot face în funcție de grupul poli, de, um, se pot depune de către grupurile politice sau uh, cu 5% din um, voturi. Se pot propune noi candidați din partea grupurilor și am să uh, întreb grupurile dacă doresc să propună un nou grup, un nou uh, candidat. Domnule Ceațimacachis. Mulțumesc, domnule președinte. Grupul ALDE ar dori să vă propună, să vi-l propună pe Mihail Teurer, care uh, este aici lângă mine, nu a făcut parte din această comisie, însă are experiență în domeniul bugetar și al controlului bugetar din perioada sa ca Uh, membru al Parlamentului Regional din Baden-Württemberg, a administrat un, um, un buget de 40 de milioane de euro. Timp de 14 ani și jumătate a fost uh, primar într-o localitate din Baden-Württemberg, a fost uh, reales uh, acolo și m-aș bucura dacă ar avea un rezultat foarte bun și astăzi în comisie. Michael. This is, there is no other candidate. Nu există un alt candidat. Drept urmare, urmare îl declar pe domnul uh, Michael Teurer președinte al Comisiei pentru Control Bugetar și îi urez succes în noua funcție. Vă rog să, să veniți la prezidiu. Mulțumesc. Yeah, hello. Thank you very much. Bună dimineața, mulțumesc pentru acest semn de prietenie. Este o onoare să fiu astăzi aici și iată că deja sunt colegi care doresc să intervină. Pahe. Voi trece la limba mea maternă, germană. În primul rând, dați-mi voie să-i dau cuvântul doamnei Ingeborg Cresle. În numele PP am Aș dori să-i mulțumesc domnului Mulder pentru munca extraordinară depusă după ce grupul liberalilor a permis să fie președinte în această comisie cineva care avea într-adevăr experiență. Asta nu este o observație împotriva noului președinte, ci aș dori numai să exprim uh, așteptările comisiei noastre și să vă spun că uh, ne bucurăm și sperăm să avem în dumneavoastră, domnule președinte, un membru activ și implicat în chestiunile acestei comisii. Doresc să-i mulțumesc colegului Mulder pentru că dumnealui a fost un foarte bun președinte și noi ne-am bucurat să putem avea de-a face cu cineva care cunoaște bugetul european și care a fost uh, timp de foarte mult Uh, vreme membru al uh, acestei comisii. Vă mulțumim încă o dată, domnule Multar. Vă mulțumesc, domnule, doamnă Gresle. Aplauzele arată că toată lumea susține observațiile dumneavoastră. Domnule Geier, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, Aș dori să vă urez mult succes în noua dumneavoastră funcție. Este o sarcină frumoasă, dar una poate uneori nu atât de ușoară. Această comisie este una uh, transversală, analizăm toate domeniile politice ale Uniunii Europene și, de multe ori, munca aceasta nu ne face să fim foarte populari în rândul colegilor din Parlament, ci asta pentru că ne ocupăm, printre altele, și de bugetul Parlamentului. Și, drept urmare, din când în când, ă, putem să fim în dezacord cu alți colegi cu privire la rostul unui proiect sau al altuia. Dar, în același timp, Uh, avem în vizor și politica conducerii acestui uh, Parlament și analizăm așadar și modul în care este administrat bugetul. Vom vedea asta și astăzi. Așadar, în primul rând, mult succes uh, dumneavoastră în noua funcție. Mulțumim și noi și grupul meu dorește să-i mulțumească domnului Mulder și uh, suntem de părere că Uh, ai fost un lider exemplar. De asemenea însă, am dorit să intervin pentru, în ceea ce privește vicepreședinții, pentru că suntem pe cale să îi alegem. Este clar că primul post de vicepreședinte conform sistemului DONT uh, revine grupului EFD, avem candidatura doamnei Andersen și am discutat-o în grupul nostru de lucru și în numele grupului meu aș dori să vă spun de ce nu putem sprijini această candidatură. Colegii își amintesc de dezbaterea cu privire la descărcare din anul trecut. Am avut de-a face cu o situație în care Cred că Daily Mirror sau un ziar de mare calitate britanică, similar, a publicat o cifră care a fost luată ca sursă de către doamna Arsen cu privire la uh, casa uh, uh, istoriei europene, aproximativ 120-150 de milioane menționase dumnea ei. Și eu am întrebat-o ce sursă citează când uh, menționează aceste, uh, aceste cifre. Iar mm, dumnea ei nu, nu a citat uh, sursa din care a obținut această cifră, nici ziarul respectiv nu a menționat această sursă. Și nu mi se pare o, un mod de a proceda foarte constructiv pentru un membru al Parlamentului. De aceea, uh, grupul meu nu este dispus să sprijine candidatura doamnei Arsan. Până acum, din partea verzilor, era prim vicepreședintele acestei comisii, domnul Stas. Eu cred că a făcut o treabă foarte bună și dacă ar dori să continue, l-am sprijini. Vă mulțumesc, uh, domnule Geier. Trag concluzia că la punctul alegere a vicepreședinților vom avea o dezbatere deci s-a deschis discuția cu privire la uh, un post care, conform uh, sistemului de HONT, uh, un post care ar fi al acestui grup. Este cineva de la EFD care dorește să ne spună ceva? Se pare că nu este cazul. Mi se spune că domnul Egnor dorește să ia cuvântul. Yes, good afternoon. I am subject... Bună ziua! Îl înlocuiesc pe domnul Dresnan, fac parte din grupul EFD. Mă numesc Martin Dresnan. Cu privire la cele spuse de dumneavoastră, nu doamna Andreasen a fost cea care a fost uh, făcut greșeala, ci un jurnalist. Ja, das hat jetzt nichts zu tun mit, uh, mit... Asta nu are nimic de a face cu persoana. Aș dori să îl rog pe colegul Ian Mulder Am înțeles că colega nu poate fi um, prezentă. Va, din câte am înțeles că v-a adresat o scrisoare dumneavoastră, domnule Mulder. Poate ne puteți spune ceva despre asta. Da, cred că miercuri sau joi, săptămâna trecută, nu sunt sigur, uh, mi s-a adresat în plenară, mi-a înmânat o scrisoare adresată președintelui pentru Comisiei pentru Control Brigetar, în care spunea că dorește să fie candidată. Am trimis acea scrisoare secretariatului la Strasburg. Cred că era joi, eram pe punctul de plecare. Uh, i-am spus să trimită o un e-mail secretariatului și aceeași scrisoare și pe o altă cale către secretariat. Deci, iată, am uh, informat în trei feluri secretariatul cu privire la candidatura sa. N-a putut fi astăzi aici, fiindcă a trebuit să participe la o altă întâlnire care nu putea fi amânată. Mulțumesc! Din câte înțelegem, deci, uh, doamna Andreasen este candidată și, dragi colegi, acum sugerăm un alt candidat. Va avea loc un vot, dar aș vrea întâi de toate să știu dacă dorește cineva să mai intervină. Șați uh, Macachis. Domnul Șațimacachis. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, dați-mi voie să vă urez mult succes în numele grupului ALDE. Doamna Gresle a spus că uh, dorim să avem în rândul nostru oameni cu experiență. Asta înseamnă că suntem mândri de munca domnului Mulder nu numai pe perioada în care a fost președinte al acestei comisii, ci uh, pentru întreaga sa activitate depusă aici. Avem de a face cu un adevărat conesăr și vă mulțumim pentru asta. În ceea ce privește candidatura doamnei Andreasen, comentariul doamnei Gresle uh, are la fel ca și ceea ce am spus eu de a face cu sistemul de hont. Noi nu suntem un grup foarte mare și insistăm ca uh, sistemul de HON să fie respectat și regulile acestuia. De aceea, în primul tur de vot am pleda să se rămână la acordul încheiat până acum. Însă dacă doamna Andreea să nu ar primi suficiente voturi. Uh, L-am susține și pe domnul Bart Stas pentru că nu numai că am lucrat foarte bine cu dumnealui, dar uh, dumnealui a și preluat foarte des uh, postul de președinte în ultimul an, a prezidat în foarte multe reuniuni și a făcut-o foarte bine. Așadar, aceasta este poziția noastră. Da, acum trebuie să clarificăm procedura. Înainte să acord o întrebare domnului Stas, domnul Gaier. Aș dori să-i răspund domnului Agnew, dacă ar, fi de, dacă ar avea dreptate. Um, eu um, aș, mi a schimba părerea, însă eu îmi amintesc că am, rugat-o pe doamna Andreasen în dezbaterea din Parlament să pună la dispoziție cifrele Comisiei de Control Bugetar, pentru că am fi dorit să le, uh, am fi dorit să le verificăm. Iar estimările de, de cheltuieli interesează Comisia de Control Bugetar uh, foarte mult. Dar nu am primit un răspuns. Stimați colegi, am să vă rog să nu ducem o dezbatere cu privire la o persoană, mai ales cum ea nu este uh, prezentă. De aceea, aș dori să vă rog să ajungem la o decizie. Sunt, uh, au fost propuși doi candidați. Una din, unul dintre candidați, doamna Andreasen, s-a declarat înscris dispusă să candideze, îl întreb acum pe domnul Bart Stas dacă dorește să candideze. <clears throat> Cred că este procedura corectă. Dat is heel erg moeilijk, want... <clears throat> Sigur, este foarte dificil să răspund. Din câte știu, a existat o propunere pentru alegerea președintelui conform sistemului de Hont, conform uh, căreia uh, doamna Andreas era candidat din partea FD ca membru a unui grup mic. Sunt de, acord cu, domnul, cu cele spuse de domnul Șați Makakis. Uh, domnia sa nu reprezintă un grup mic neapărat, ci unul de dimensiuni medii și cred că este în avantajul tuturor acestor grupuri mici și mijlocii să se asigure că se respectă sistemul DONT. Din acest punct de vedere, cred că procedura pe care am aplicat-o data trecută, și anume să începem prin a vedea dacă există sprijin suficient pentru propunerea conferinței președinților privind sistemul TONT, e cea mai bună procedură de respectat înainte de a avea o nouă rundă de alegeri cu candidați noi. Dacă nu există suficient uh, sprijin în comisie pentru sistemul TON și dacă se dovedește că e nevoie de o a doua rundă, atunci, așa ca data trecută, sunt pregătit să accept uh, numirea. Data trecută, doamna Andreasen, când nu a fost aleasă, m-a numit pe mine în calitate de candidat pentru postul de vicepreședinte. Înțeleg că grupul SND uh, își va asuma această sarcină de această dată și domnul Șații Macachis ne-a spus că grupul domniei sale este pregătit să sprijine acea nominalizare. Dacă cele două grupuri sunt pregătite să mă propună, sunt gata să accept. Uh, Vă mulțumesc. Vom face așa, vom propune conferinței președinților pe doamna Andreasen vom vota și apoi vom vedea cum urmează să continuăm. Văd că nu există niciun fel de opoziție, vom vota, este uh, propusă doamna Marta Andreasen, trebuie să efectuăm lucrurile și în scris. Uh, am să rog uh, unii colegi să vină să ne ajute să numărăm. Ar fi ideal ca membrii din fiecare grup să fie participanți. Avem oare uh, uh, voluntari sau numesc eu pe cineva? Domnul Itele poate ar dori, cine mai dorește să participe la numărătoare? doamna Prospenata sau iată, dumneavoastră este disponibilă, domnul Ceațimacachis, mai dorește cineva care să participe? Este suficient? Putem începe așadar, am să uh, vă rog, am să rog să fie împărțite uh, buletinele de vot, 20 de membri sunt prezenți. Am să vă rog așadar să distribuiți buletinele de vot. Ok, die Stimmzettel werden jetzt an die anwesenden Mitglieder. Se distribuie buletinele de vot membrilor cu drept de vot. Urna este în față și putem începe votul. Gibt es Rückfragen noch? Mai are cineva întrebări? Frau Gressle. Also reicht es denn... Doamnă Gresle, cum, uh, cum procedăm? Scriem pe buletinul de vot da sau nu? Imediat ce vă vor fi distribuite buletinele, am să vă explic cum se face. So, das Sekretariat hat mich gerade informiert, dass äh, die Stimmzettel doch noch Secretariatul tocmai m-a informat că nu sunt pregătite uh, buletinele de vot, vor fi cu da, nu sau abținere. Am să îi numesc pe uh, membrii să vină să uh, voteze. În câteva minute vom avea și buletinele de vot. Okay. Okay. Ja, Stimați colegi, vi se distribuie buletinele de vot. Propusă ca și candidat este Marta Andreasen. Puteți vota cu da sau nu. Un uh, buletin de vot necompletat va fi considerat o abținere. Trebuie să, aib- să avem o majoritate absolută a voturilor depuse și am să îi rog pe colegi să vină în față să voteze. Domnule Itele, doriți să fiți dumneavoastră prezent aici în față în timpul votului? So, ist jeder versorgt äh, mit dem Stimmzettel? Are toată lumea buletin de vot? Cu aceasta deschid votul. I should add a name mm -hmm. in the list yep. because they still last. Uh, Rübig. Mhm. Dann eröffne ich den Wahlgang. Deschid așadar vot, votul. Mm-hmm. Yeah, you uh, Okay, die Frau Kollegin Russo uh, Nara. Ja, ja. Mm-hmm.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 Paul Rübig. Kollege Czernecki. Und Michael Theurer.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 Uh, so, ist jetzt noch ein Kollege im Raum, der Mai este în sală vreun coleg care consideră că ar trebui să voteze? Se pare că nu. Cu aceasta uh, închid votul și am să log am să rog uh, pe cei care uh, uh, trebuie să numere, să numerele voturile. Domnul Arton însă mai trebuie să voteze și are drept de vot. Cu aceasta s-a închis votul. dragi colegi, dragi colege, revenim la ordinea de zi. După numărarea voturilor, a reieșit următorul rezultat. 22 persoane prezente cu drept de vot, un, o abținere, voturi da 10, nu 11. Cu aceasta, uh, candidata nu a obținut majoritatea necesară și vom trece acum la un al doilea tur de scrutin. În al doilea tur există un contracandidat pornesc de la premisa că propunerea făcută de domnul Geyer rămâne valabilă și îl întreb acum pe domnul Stas, în mod formal, dacă dorește să candideze în al doilea tur. Da, accept uh, nominalizarea grupului SND. Er Domnul Stas a declarat că este de acord. Ich wurde darauf äh, hingewiesen, dass... Äh, Mi s-a atras atenția asupra faptului că cei care candidează trebuie să declare dacă și-au completat declarația uh, cu privire la interesele financiare. Cred că și acest lucru a fost uh, deja făcut. Bun. Putem începe un al doilea tur de scrutin. Dorește cineva să intervină?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 Uh, propus ca dacă toată lumea este de acord să, să nu mai avem nevoie de al doilea tur de scrutin. Eu însă aș prefera să avem o procedură uh, formală, pentru că deoarece doamna Andreasă nu este prezentă, ea nu poate să și retragă candidatura. De aceea aș dori să procedăm la vot uh, și vă întreb dacă dorește cineva să intervină cu privire la procedură. Doamna Gresle, nu am înțeles de ce există în continuare doamna Andreasen pe buletinele de vot. Nu am înțeles foarte bine. Warum nicht? De ce nu? Pentru că nu este prezentă, nimeni nu poate să îi retragă numele său candidatura. Ar trebui să fie propusă din nou ea a fost însă propusă în scris de către grupul său. De aceea, eu propun să ducem, să avem un tur de scrutin cu doi candidați, dar dacă există opinii diferite, putem avea o scurtă discuție cu privire la asta. Domnule Ceați Marcachis, da, președintele are dreptate, pentru că nu avem um, acordul doamnei Andreasen de a se retrage uh, ca și candidat, nu putem să renunțăm la procedura formală. Dacă grupul său nu ne confirmă că își retrage candidatura, atunci trebuie să continuăm așa. Domnule Egnio. Mulțumesc. Doamna Andreasen m-a informat verbal că dacă în prima rundă de voturi numele său nu este de ales, îl va susține pe domnul Staes în a doua rundă și că a spus că nu mai are nevoie de un vot secret. Dacă așa stau lucrurile, atunci putem spune că și-a retras candidatura pentru cel de-al doilea tur. Cu aceasta avem un singur candidat. Mai, are, mai dorește cineva să propună pe altcineva pentru poziția de prim vicepreședinte? Se pare că nu este cazul, deci îl alegem pe domnul Stas prin aclamare. Felicitări, domnule Bart Stas! Thank you. So, Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, la următorul uh, vicepreședinte pe care trebuie să-l alegem. Avem candidați. Who is, who is proposed for the second? Yeah, yeah. Hmm? hmm. Gressle hat das Wort. Ja, ich möchte für die Doamna Gresle, în numărul PPE aș dori să îl propun pe colegul Sonic din Polonia. Domnul Sonic este și prezent. Mă scuzați, spune doamna Gresle. Doamna Ivanova din Bulgaria, de fapt, era cea pe care doream să o nominalizez. Avem așadar un singur candidat, spune președintele, doamna Ivanova, nu mai există alte propuneri. Dacă sunteți de acord, putem și acum să alegem prin aclamare. Felicitări, doamna Ivanova! Gute Zusammenarbeit! Vielen Dank! So, dann kommen wir... Trecem acum Dann kommen wir zum dritten Trecem acum la cel de-al treilea vicepreședinte, doamna Gresle. Da, domnul uh, Sonic. Ja, dann frage ich, wer, wer wird von den dritten vorgeschlagen? Și pentru al treilea post de vicepreședinte? Pentru a completa confuzia, al treilea vicepreședinte este din partea noastră și noi rămânem la propunerea noastră Boguslav Liberatski. Și dacă nu există obiecții, <coughs> colegul Liberatski a fost uh, propus. Mai există propuneri? Se pare că nu. Cu aceasta este ales. Felicitări, domnule Liberatski. Son, aller guten Dinge sind drei. Der Herr Sonnig genau. ist vorgeschlagen genau. Ich worden. Ich muss mich beim Kollegen Sonnig entschuldigen, <laughs> aber wir haben uns heute auch erst kennengelernt. Trebuie să îmi cer scuze din partea domnului Sonic pentru cel al patrulea vicepreședinte. Iată, îl propunem pe domnul Sonic din Polonia. Dacă nu mai sunt propuneri, putem prin aplauze să votăm pentru domnul Sonic. Iată, felicitări cu privire la numirea dumneavoastră și aștept să lucrăm împreună. So, vielen Dank. Damit haben wir die Wahl. Mulțumim. Acum putem spune că am acoperit acest subiect al alegerilor cu succes, dat fiindcă avem un sistem democratic, uneori durează puțin mai mult, dar așa trebuie să se întâmple lucrurile. Putem trece la următorul punct de pe ordinea de zi, aprobarea procesului verbal al întâlnirilor de pe 29 noiembrie 2011 și 8 decembrie 2011. Există comentarii cu privire la acele procese verbale? Dacă nu, le considerăm aprobate. Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Descărcarea de gestiune 2010, bugetul general al UE și aș dori să urez bun venit domnei comisar în comisia noastră. A fost o mică întârziere, dar cred că urmează să ajungă. Doamna Gagan Queen, vrem să urăm uh, bun venit în comisia noastră. A durat puțin această rundă de alegeri, dar așa se întâmplă lucrurile în democrație. În primul rând, în ceea ce privește discuția de la acest punct. Vreau să urmez bun venit și domnului Ladislau Bauco, membru al Curții de Conturi, responsabil pentru acest domeniu. Vă invit să deschideți, să de, începeți discuțiile. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, vreau să vă felicit pentru faptul că ați fost ales președinte al acestei importante comisii domnul Fulner, domnule Fulner, raportor, stimați membri ai Parlamentului European, doamnelor și domnilor, vreau să folosesc ocazia aceasta, în care discutăm despre descărcarea de gestiune 2010, pentru a vă informa cu privire la abordarea dată de Curtea de Conturi pentru auditarea programelor de finanțare pentru cercetare și dezvoltare tehnologică. Un punct foarte important în uh, cheltuielile Uniunii Europene, reflectat în capitolul 6 al raportului anual al Curții de Conturi. În calitate de raportor pentru auditul acestei secțiuni, aș vrea să vă spun, în ceea ce privește componența capitolului 6, că este un capitol nou al raportului anual în sensul că părți dintre acestea erau în 2009 în capitolul 5, cercetare, energie și transport, capitolul 7, educație și cetățenie și capitolul 8, uh, afaceri economice și financiare. Acest lucru este de astfel explicat la 1.10 din raportul actual, așa cum v-a spus colega mea, doamna Chelulide, în discuția pe capitolul 1, DAS, aici în cadrul acestei comisii la începutul lui decembrie. Curtea a ales să recrupeze aceste grupuri auditate pentru a face o analiză mai eficientă a cheltuielilor UE, luând în considerare profilul de risc al diferitelor domenii de politici. Deci și rata de eroare din capitolul 5 uh, și din capitolul 7 nu poate fi comparată în mod direct. Acestea nu pot fi comparate direct, dar totuși rămân două puncte de asemănare importante. În ambele cazuri, majoritatea cheltuielilor operaționale este reprezentat de programele cadru de cercetare, în jur de 70% din fostul capitol 5 și 63% în actualul capitol 6. În al doilea rând, Eroarea cea mai probabilă pentru grupurile respective de politici s-a situat între 2 și 5% în fostul capitol 5 în 2009 și în prezent este 1,4% în actualul capitol 6 în 2010. Principala sursă de eroare în 2009 și 2010 a fost aceeași. Rambursarea costurilor ineligibile sau declarate incorrect pentru programele cadru de cercetare, plățile finale și interimare. Și în 2010 și uh, am, am găsit de asemenea un nivel semnificativ și o frecvență semnificativă a erorilor. Concluziile noastre sunt bazate pe programele cadru multianuale 6 și 7 care uh, sprijină mai multe domenii tematice și tipuri de proiecte. Caracteristica acestor programe este că în majoritate sunt implementate pe baza unui management centralizat direct. Evaluarea curții dată riscului principal de irregularități este faptul că beneficiarii ar putea să includă costuri care nu sunt eligibile în solicitările lor și care pot să nu fie detectate sau identificate de um, sistemul de control. Acest risc este exacerbat de complexitatea regulilor de calculare a costurilor eligibile și pe, de cerința beneficiarilor de a aloca costuri indirecte și cu personalul um, astfel etapele sau pașii luați de comisie pentru a simplifica implementarea programului cadru um, a dus la eficientizarea sistemelor. Nu vreau să descriu în detaliu abordarea dată de curte, însă în ceea ce privește testarea unui eșantion de 97 de tranzacții în domeniul cercetării, am uh, stabilit că 39 dintre ele sunt afectate de eroare, lucru care nu este deloc mulțumitor. Eroarea cea mai probabilă estimată de curte în domeniul cercetării și alte politici interne este de 1,4%. Concluziile de audit ale cursii sunt orientate în două domenii. În primul rând, regularitatea plăților, unde curtea conchide că plățile pentru cercetare nu conțineau erori materiale, însă s-a identificat un nivel semnificativ și o frecvență a erorilor în plățile interimare și finale din programul cadru 6 și 7. Al doilea domeniu este examinarea și supravegherea sistemelor de control și pe baza auditului curtea a conchis că sistemele erau parțial afectate de erori. De exemplu, pentru cele 33 de solicitări de costuri auditate de curte la nivelul beneficiarilor, Curtea a comparat rezultatele cu propriul audit și certificatul furnizat de auditorul independent. În 27 dintre cazuri pentru care auditorul independent a emis un aviz nemotivat, Curtea a detectat erori. În 14 dintre cazuri, erorile aveau un impact financiar semnificativ. De aceea, în mod întemeiat, Curtea recomandă să se intensifice acțiunile Comisiei pentru a crește nivelul de conștientizare al auditorilor independenți cu privire la uh, cheltuielile de eligibilitate. Eligibile și recomandăm ca Directoratul General al Comisiei să ia acțiune în acest sens. Trebuie să ne bazăm pe lecțiile care au rezultat din practicile uh, puse în aplicare de DG Info în ceea ce privește auditul ex post. Aș dori de asemenea să-i mulțumesc doamnei Gegan Quinn, uh, doamnei comisar și colegilor domniei sale pentru cooperare fiindcă aceasta a facilitat activitatea de audit a curții și a ajutat la îmbunătățirea gestionării uh, finanțării în domeniul cercetării. La finele lui noiembrie 2011, pachetul legislativ pentru următorul program cadru de cercetare, numit Horizon 2020, a fost prezentat. Pachetul acesta conține o serie de noi idei în ceea ce privește finanțarea în domeniul cercetării și colegii mei împreună cu mine analizăm acest pachet pentru a oferi un aviz în ceea ce privește proiectul de reguli pentru participare și diseminare conform sugestiei Comisiei și solicitării care a venit din partea Consiliului la începutul acestei luni. Domnule președinte, domnule raportor, doamnelor și domnilor, membrii ai birou ai Cocobu, aș dori să vă mulțumesc foarte mult pentru invitație și pentru atenția pe care mi-ați acordat-o. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult, domnule Balco, pentru prezentarea acestui raport din partea Curții de Conturi. Aș dori acum să-i dau cuvântul doamnei comisar Gegan Quinn ați răsp- sau pentru a, ați răspuns întrebărilor puse de comisia noastră. Vreau să vă mulțumesc pentru asta în numele colegilor mei. Avem suficient timp pentru a discuta, pentru a pune întrebări și aș vrea să vă rog ca în acest sens să faceți o, o scurtă prezentare pentru a ne rămâne suficient timp. Mulțumesc, domnule președinte, felicitări pentru numirea ca nou președinte. Domnule Balco, dragi colegi, finan- Gestionarea uh, echitabilă este una dintre prioritățile mele și trebuie să ne asigurăm că pentru a crea locuri de muncă avem o politică atractivă și accesibilă cercetătorilor din întreaga lume, pentru companii, pentru universități și pentru alte organizații din domeniul cercetării. După cum știți, sunt astăzi aici pentru a răspunde observațiilor făcute uh, în raportul Curții de Conturi din 2010 și pentru a răspunde la întrebări puse de membrii Parlamentului cu privire la acest raport. Observ, așa cum ne-a spus domnul Balco, cu plăcere că nu există un dezacord între Comisie și Curte. Avem uh, și noi o analiză similară a chestiunilor din acest domeniu și rezultatele noastre arată rezultate similare. Recomandările curții au fost acceptate și vor fi implementate. Rata de eroare pentru capitol este sub 2%, însă, după cum ne spune Curtea rata este mai mare pentru plățile interimare și finale, similar cu anul anterior. Ce putem face pentru a reduce și mai mult rata erorii? Există două posibilități. Uh, să adoptăm măsuri de corecție sau măsuri de corectare a erorilor de la început, am ajuns la finele primei strategii și ne-am axat pe îmbunătățirea sistemului, pe uh, simplificarea lui pentru a fi mai puțin expus la erori. Știți probabil că modelul actual se bazează pe rambursarea costurilor efective la nivelul participanților. După cum spune curtea, acest model este o sursă continuă de erori. De exemplu, costuri generale și cu personalul trebuie să fie alocate corect pentru proiectele din uh, programele cadru. Acest lucru însă nu se face în mod corect de beneficiar întotdeauna și hotărârea din ianuarie 2011 simplifică Uh, lucrurile din programul cadru 7. Participanții pot calcula costurile cu personalul pe baza costurilor medii, pe baza costurilor cu uh, salariul și conturile de personal. Există o rată forfetară pentru proprietarii de IMM-uri și persoane fizice care nu primesc un salar. În al treilea rând, am stabilit în martie un um, comitet de uh, certificare pentru a asigura tratamentul legal al beneficiarilor și pentru a ne asigura că așteptările legitime ale participanților sunt respectate atunci când uh, lucrează cu comisia. Am, am făcut tot ce am putut în cadrul actual și sunt convinsă că acest lucru va avea un impact pozitiv asupra ratei erorii. Acum trebuie să ne axăm pe viitor și simplificarea este un principiu cheie care stă la baza propunerii noastre pentru Orizont 2020 și pentru regulamentul financiar îmbunătățit. Reprezentanții domeniului domeniul cercetării ne-au spus că simplificarea prin finanțarea pe bază de rezultate sau sume forfetare vor face fondurile europene mai puțin atractive datorită riscurilor financiare. Reprezentanții ne-au spus de asemenea că acest model corespunde nevoilor uh, unui sistem de cercetare care să fie atră atrăgător același model este folosit în Statele Unite și uh, la nivelul statelor membre. Pentru a reduce rata erorii reziduală vom continua cu activitatea de audit, vor exista recuperări, vor fi impuse sancțiuni financiare ori de câte ori se identifică irregularități și în acest context am implementat recomandarea curții de a intensifica controlele ex ante pe baza experienței dobândite din auditarea ex post Însă trebuie să existe un raport cost-beneficiu și pentru beneficiar și pentru comisie și în același timp să se păstreze și atractivitatea politicii. Parlamentul a votat raportul Carvalho în noiembrie 2010 și și-a exprimat preocuparea cu privire la sistemul actual și practicile de gestionare a programului cadru 7 care sunt uh, prea mult taxate pe control, lucru care reduce participarea și reduce gradul de atracție. Sunt de acord cu Parlamentul. Este nevoie să echilibrăm încrederea și controlul și vă mulțumesc pentru sprijinul în acest sens. Serviciile mele împreună cu mine am uh, analizat toate posibilitățile de simplificare din programul cadru actual și trebuie să ne asigurăm că facem controle eficiente din punct de vedere al costurilor, de asemenea că există un climat atractiv pentru cercetare am epuizat uh, posibilitățile de simplificare a regulilor și ce ne mai rămâne la dispoziție este să îmbunătățim orientările și feedback-ul oferit cu privire la principalele greșeli vom aborda, vom transmite acest feedback beneficiarilor și auditorilor uh, externi care auditează costurile beneficiarilor. Aceasta este o abordare care a fost menționată și de Curtea de Conturi în uh, recomandărilor sale și serviciile mele au fost instruite să acționeze în această direcție. Cum putem să ne îmbunătățim activitatea în orizont 2020? Aceasta este o detașare de trecut prin păstrarea celor mai bune elemente din programul cadru va introduce elemente majore de simplificare și va reuni toate instrumentele de finanțare din domeniul cercetării și dezvoltării UE într-un singur cadru, program cadru de cercetare. În cadrul tuturor acestor domenii de cercetare și inovare din UE, Orizont 2020 se axează pe transformarea descoperirilor științifice în produse care să promoveze uh, dezvoltarea uh, economică. Simplificarea stă la baza Orizont 2020 pentru a reduce povara asupra participanților și pentru a reduce rata erorii în ceea ce privește finanțarea. Au fost făcute mari eforturi pentru a simplifica normele și regulile încă de la prezentarea proiectelor și până în final la procedurile de plată. În special, următoarele elemente vor duce duce la o mare simplificare. Un set unic de reguli care să acopere toate componentele Orizont 2020, care să fie aliniate la uh, regulamentul financiar revizuit. Reguli mai simple, inclusiv acceptarea practicilor comerciale ale participanților, cum ar fi costuri medii și pe unitate, mai ales pentru personal două rate de finanțare în locul mai multor rate pentru diferite activități, înlocuirea celor patru metode de calculare a costurilor generale sau indirecte cu o rată forfetară, aceasta va reduce riscul erorii foarte mult, și o strategie de audit revizuită care se concentrează pe eh, detectarea și prevenirea frauderelor și audituri pe bază de risc pentru a îndeplini cerințele Consiliului și Parlamentului European și pentru a ajunge la acest echilibru între încredere și control control. Provocarea de a ajunge la o rată a erorii de 2% păstrând atractivitatea politicii noastre de cercetare, va fi o provocare ce va continua să existe. Dar aceste propuneri, împreună cu elementele de simplificare conținute în regulamentul financiar revizuit, vor fi o adevărată realizare către uh, investiții eficiente și simple la nivel european în domeniul cercetării și dezvoltării și ne vor permite să avem cea mai bună valoare dintre costuri și rezultate și sunt gata să le, propun, să le promit cetățenilor că vom obține cele mai bune rezultate cu fondurile europene. Vreau să mă pronunț pentru o bună gestionare financiară, pentru cercetare și inovare excelentă și pentru uh, o politică atractivă care să ducă la creșterea locurilor de muncă. Sunt sigură că putem ajunge la echilibrul corect între aceste obiective și că ambele obiective vor fi îndeplinite în anii care au rămas din programul cadru 7 și Orizont 2020. Mulțumesc! Mulțumim, doamnă comisar! Suntem convinși noi că putem uh, combina utilizarea economică a fondurilor și rezultate eficiente și de aceea vă mulțumesc pentru această declarație și dau acum cuvântul raportorului pentru acest punct, domnul Felder. Mr. Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, dați-mi voie să îmi exprim recunoștința pentru Curtea Europeană de Conturi și uh, pentru toți actorii implicați uh, în auditarea acestui capitol din raport, pentru că este un element cheie al politicii europene, este legat de cercetare și inovație și cred că cu toții ne punem mari speranțe în acest domeniu pentru viitor. Aș vrea să mă refer în intervenția mea la două elemente principale. Primul se referă la concluzia curții privind regularitatea plăților, iar a doua observație se referă la constatarea curții cu privire la fiabilitatea uh, reprezentanților managementului. Eu uh, pregătisem și o a treia observație care se referea la simplificare, dar trebuie să vă spun că sunt uh, destul de mulțumit de ce am auzit uh, din partea comisiei. Și în loc să uh, reiau uh, toate întrebările la care ați răspuns deja, aș vrea să vă mulțumesc uh, pentru eforturile uh, pe care le-ați depus în sensul simplificării. Un lucru care este extrem de important pentru noi toți. Acum să revenim la prima chestiune a regularității plăților. Curtea estimează că rata de eroare cea mai probabilă este de 1,4%. În același timp, cred că este important să menționăm că aproape 70% din cheltuielile operaționale pentru programul cadru 7 sunt implementate pe baza prefinanțării. Și am avut exact aceeași discuție acum câteva săptămâni cu privire la ajutoarele externe, pentru că, după cum știm, prefinanțarea presupune respectarea unui număr limitat de condiții, spre deosebire de plățile intermediare și finale și este destul de greu să faci erori în uh, domeniul prefinanțării. De aceea aș vrea să o întreb pe doamna comisar care ar fi rata de eroare pentru plățile intermediare și finale, pentru că acolo se pot face cu adevărat uh, erori dacă 70% din cheltuielile operaționale au fost uh, cheltuieli de prefinanțare. Care ar fi rata de eroare în uh, domeniile în care se, se pot uh, întâmpla erori, bineînțeles în cadrul programelor cadru? Aș vrea să știu de asemenea care ar fi o rată de eroare relevantă, una cu sau fără prefinanțare și de ce? pentru că trebuie să înțelegem și aceste lucruri. Apoi, Curtea concluzionează la alineatul 649 că sistemul de supraveghere și control pentru cercetare a fost afectat doar parțial și aș vrea să aud opinia curții și opinia comisiei să ne spuneți care este părerea dumneavoastră cu privire la slăbiciunile sau la punctele slabe, cele mai importante din sistemul uh, actual de supraveghere și control în politica de cercetare și care sunt măsurile concrete pe care le-a luat sau pe care le va lua Comisia pentru a asigura un sistem eficient de control și supraveghere, pentru că și aceste lucruri sunt foarte importante pentru noi. Apoi aș vrea să discutăm despre constatarea curții cu privire la fiabilitatea reprezentării managementului. Curtea spune că comisia își calculează rata de eroare pe baza supoziției că toate erorile detectate vor fi ulterior corectate. Din păcate, curtea spune în continuare că comisia nu se asigură în mod sistematic că se realizează astfel de corecții ale tuturor erorilor detectate aparent, supoziția inițială nu ține, nu stă în picioare în realitate. Și cred că consecința este destul de gravă, pentru că rata de eroare a comisiei este uh, elementul uh, important, dacă nu cel mai important, atunci când hotărăște dacă să facă o rezervă sau să exprime o rezervă în raportul anual. Și dacă baza de calcul nu este solidă, atunci informațiile din raportul anual de activitate sunt oarecum îndoielnice. Și aș spune că există chiar un caz concret în raportul uh, anual de activitate de la Direcția Generală pentru Informare și Societate. Curtea spune că rezerva pentru programul cadru 6 a fost îndepărtată, deși rata de eroare a depășit uh, rata de materialitate de 2% și uh, curtea, dacă curtea consideră că acel, acea rezervă ar fi trebuit menținută, comisia spune că ridicarea acestei rezerve a fost realizată, citez, pe baza unei analize amănunțite și pe baza celor mai recente date disponibile, care au confirmat că rata de eroare ar trebui să scadă sub 2% până la sfârșitul anului. Atunci, domnule președinte, am senzația că Comisia nu aplică o abordare prudentă în raportarea sa. Mi se pare că serviciile Comisiei sunt poate prea optimiste. De aceea, doamnă comisar, credeți că raportul directorului general uh, face acest lucru pe baza unor speranțe pentru viitor, pentru că aceasta este impresia mea atunci când citesc răspunsul dumneavoastră în care spuneți că, eroarea, că rata de eroare ar trebui să scadă sub 2% până la sfârșitul anului. Văd un conflict între ceea ce încearcă să ne spună curtea și răspunsul dumneavoastră. Deci ar fi interesant uh, să ne spuneți care este punctul dumneavoastră de vedere. Și Credeți că Colegiul de Comisari informează Parlamentul în mod exhaustiv în raportul de sinteză? Dacă ar exista o bază pentru viitor în raportul um, directorilor generali, acestea sunt întrebările mele atât pentru curte cât și pentru comisie. Sper că nu vor fi prea greu de răspuns. Vă mulțumim, domnule raportor. Doamnă comisar, dacă doriți să răspundeți uh, direct, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Voi începe cu rate, ratele de eroare. Pentru programul cadru 6, rata de eroare identificată pe an este de aproximativ 3,5% și asta a fost redusă la aproximativ 2,4% după ce s-au făcut uh, corecțiile necesare și au fost recuperate, s-au făcut recuperările necesare. Pentru programul cadru 7 încă nu s-a calculat rata de eroare pe, o, pe un uh, eșantion uh, suficient de mare. Pe un eșantion mai mic, rata este puțin mai mult de 4% anual, dar este pe un eșantion care în care ne putem um, aștepta la erori puțin mai multe. Dar încă nu am văzut rezultatele uh, corecțiilor făcute și uh, nici ale simplificărilor pe care le-am menționat în uh, discursul meu. Ar fi oare rata de eroare mai mare dacă nu s-ar lua în considerare prefinanțarea? Eșantionul folosit de către Curtea de Conturi pentru a-și da avizul în acest domeniu include prefinanțare, uh, plățile inter, uh, intermediare și plățile finale. Însă auditurile făcute de către comisie acoperă numai plățile interimare, uh, intermediare și finale, dar rata de eroare este similară cu cea găsită de către Curtea de Conturi. Prin două, pentru 2011-2012 ce prevedem? E bine, nu credem că vor exista schimbări dramatice și sunt optimistă că va exista loc o reducere a ratei de eroare datorită măsurilor de simplificare introduse în 2011. De asemenea, în 2012 ne vom consolida eforturile de a ghida participanții și vom certifica auditorii. Și vom face ceea ce spunea și domnul Balco, să uh, încercăm să conștientizăm beneficiarii uh, cu privire la cele mai frecvente erori ce au loc. Să răspund și la a doua întrebare sau doriți să răspundă domnul Balco? Voi continua. Așadar, în ceea ce privește uh, certificatele de audit, e bine, aici am luat deja măsuri pentru a îmbunătăți uh, eficacitatea, respectiv a da uh, feedback beneficiarilor, să publicăm uh, Um, linii directoare și, de asemenea, un serviciu uh, pentru a răspunde la întrebările auditorilor și a celor care au întrebări. Pentru programul cadru 7, numărul de certificate uh, solicitate a scăzut în mod drastic față de programul cadru 6. iar progresele cu siguranță vor fi monitorizate cu foarte multă strictețe. În 2012 ne bazăm pe experiența programului cadru 7 și ne vom consolida eforturile de a oferi ghidare și orientări beneficiarilor și auditorilor certificați. În ceea ce privește managementul, pentru a sprijini declarațiile din partea directorilor generali și a directorilor executivi, serviciile Comisiei cu privire la fondurile de cercetare au stabilit o formulă comună pentru a calcula ratele de eroare. Metodologia a fost revizuită, s-au uh, identificat și s-au abordat problemele care au reieșit. Asta ne va asigura o abordare unitară și uniformă pentru uh, evaluarea rezultatelor programului cadru 7. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumim, doamnă comisar. Dau acum cuvântul domnului Balco de la Curtea de Conturi. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Pentru a nu irosi timpul uh, comisiei, voi răspunde la întrebarea raportorului cu privire la sisteme în ceea ce privește sistemele de prevenire și corectare a erorilor, am menționat că există două puncte slabe. Odată controlul ex ante și, al doilea rând, certificarea auditorilor. În, în ceea ce privește controlele ex ante, știm că este o, polit o alegere politică care și are limitările sale în ceea ce privește certificarea uh, solicitărilor de, co- de rambursarea costurilor. Am menționat acest lucru. S-au menționat aproximativ 33 pe, asupra cărora am făcut un audit și s-a oferit uh, un certificat de audit pentru fiecare dintre acestea. Observațiile noastre le-am folosit pentru a pentru cea de-a doua recomandare, de la punctul 651. Aici spunem că pentru a îmbunătăți uh, certificatele de audit se, iau, se fac eforturi de informare a auditorilor uh, cu privire la costurile ineligibile și așa mai departe. După cum am spus, Comisia a Uh, acceptat în mod explicit uh, ambele uh, recomandări. Vă mulțumesc. Ja, vielen Dank, Herr Balco. Vă mulțumim, domnule Balco. Au acum cuvântul colegii. În primul rând, doamna Ivanova. Thank you, Chair and uh, Mulțumesc, domnule președinte, doamnă comisar. Dați-mi voie să vă felicit pentru intervenția dumneavoastră. dați-mi voie să vă spun că și eu sunt foarte mulțumită să aud atât de des cu, uh, termenul simplificare. Urma să pun o întrebare în acest uh, sens, dar voi face un scurt comentariu. Îmi place ceea ce am auzit. Sper numai că Comisia se va asigura că vor avea loc controle suficiente. Am două întrebări. Odată în ceea ce privește programul cadru Horizon 2020 pentru cercetare și dezvoltare și sprijin pentru întreprinderi. Puteți să ne spuneți mai în detaliu care a fost uh, impactul asupra IMM-urilor în 2010? Pentru noi este o prioritate cheie și un element esențial pentru economia europeană. Apoi, în ceea ce privește facilitatea de partajare a riscurilor, este un instrument financiar al băncii centrale și al comisiei pentru a finanța proiecte de cercetare și în cadrul programului, eh, de cerce, programului cadru 7, câte un miliard din partea fiecărei instituții. Am citit o parte din evaluarea intermediară a acestui instrument și s-a făcut o recomandare ca, partea, ca o parte a contribuției comisiei să poată fi folosită în alte scopuri, având în vedere uh, situația actuală. Credeți că Comisia își poate asuma un risc suplimentar în acest caz? În ceea ce privește erorile de eligibilitate, cred că are de-a face și cu simplificarea. Dar credeți că există un sistem de, bune, de, de partajare a bunelor practici? Acesta ar putea ajuta la eliminarea acestor erori? Vă mulțumesc, doamna Ivanova. Propun să adunăm mai multe întrebări. Din partea socialiștilor văd că nu dorește să intervină nimeni. Colegul Ceații Marcachis. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să-i mulțumesc și eu, doamnei comisar, pentru prezență și pentru faptul că ne răspunde la întrebări. Și ar dori să spun că este foarte bine că de la începutul lui 2012 Comisia lucrează cu un audit uniform. Am solicitat asta la Parlament. Există dire direcții generale, agenții care fac politică de cercetare și, iată, un exemplu concret al simplificării ce duce la mai puține erori. Uh, timpul de așteptare a scăzut la numai 383 uh, de zile din 2007, 90% din plăți au fost făcute la timp, este un rezultat bun și nu pot decât să vă felicit. Însă, există anumite sugestii pe care noi le-am făcut la Parlament și la care răspunsurile nu mi se par foarte concrete. menționat sistemul de bonusuri. V-am um, supus atenție unui astfel de sistem pentru a-l verifica. Ați spus că nu doriți să introduceți un astfel de sistem, dar că ați vrea să dați premii în uh, legătură cu Horizon 2020. Dar nu spuneți cum este asta. M-ar interesa în mod concret în ce domenii și pentru cât la sută din finanțare doriți să uh, dați astfel de premii. Mi-ar fi suficientă o cifră aproximativă ca uh, uh, procentaj. Și același lucru este valabil și pentru uh, sumele forfetare uh, care ar putea duce la o simplificare. Spuneți că doriți să introduceți, dar nu spuneți, nu ne dați un uh, procentaj sau domeniile care ar fi afectate de acest uh, lucru. Aș dori să mă plâng la dumneavoastră cu privire la faptul că nu avem încă raportul de, raportul de evaluare. Ni s-a promis că va fi disponibil la finalul lui 2011. Auzim acum că va apărea numai la sfârșitul lunii ianuarie, începutul lunii februarie și acest lucru uh, ne împiedică acum să introducem aceste informații în rapoartele noastre. Știu că nu este vina dumneavoastră, dar doresc să vă spun acest lucru și anume pierdem șansa de a evalua politica de cercetare. Și acum nu vom putea să facem evaluarea așa cum dorim, pentru că nu avem acest raport. Am să vă rog să transmiteți acest lucru colegiului comisarilor, domnului Șemeta și domnului uh, Barosu pentru că nu și-au respectat obligațiile. Vă mulțumim, domnule Cearții Marcachis, doamna Ingeborg Gresle. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că putem rezolva o serie de probleme în programul Horizon 2020. Eu încerc de foarte mult timp să obțin progrese în ceea ce privește simplificarea și nu este foarte ușor pentru că și eu constat că fiecare uh, are propria sa prioritate. Încercăm cu toții și sper că într-o bună zi să vă pot spune aici în comisie că suntem pe calea cea bună. În ceea ce privește Institutul European al uh, Tehnologiilor uh, de la Budapesta, aud lucruri îngrozitoare despre acest institut. Care este viziunea dumneavoastră? Uh, puteți să ne dați în sfârșit o veste bună cu privire la acest institut? Cum sunt distribuite competențele, de asemenea, am dorit să știm cu privire la acest institut. În al doilea rând, Astăzi avem de discutat un raport uh, excepțional al Curții de Conturi cu privire la garanțiile pentru IMM-uri. Este un program de succes, dar este vorba de instrumente financiare, iar dumneavoastră, în bugetul dumneavoastră, aveți de-a face cu astfel de instrumente. Cum evaluați succesul acestor instrumente financiare și când vom primi ceva înscris în care să putem citi și noi cum au funcționat aceste instrumente și cât au fost de utile, pentru că tocmai facem reguli acum cu privire la instrumentele financiare și nimic nu este mai greu decât să faci reguli noi când nu știi cum au funcționat instrumentele vechi. Vă mulțumesc, Paul Rubiș. Mulțumesc, domnule președinte. S-a spus deja faptul că IMM-urile sunt afectate de criză și că trebuie să primească contracte noi și că nu le este atât de ușor în timpul crizei să găsească lichiditățile de care au nevoie. De aceea, întrebarea mea se referă la asta. Care este situația cu, pro cu programul Eurostas? Se merge în direcția mai multe lichidități pentru activitățile de cercetare? Care este evoluția aici? Vă mulțumesc, domnule Rubic. Înainte să vă dau cuvântul dumneavoastră, doamnă comisar, aș dori să vă adresez și eu o întrebare. V-ați men ați menționat uh, problema TVA-ului ca răs răspuns la întrebarea 16. Cu siguranță, din punctul de vedere al celor care solicită subvenții, uh, este benefic faptul că doriți să uh, introduceți TVA-ul în costurile de contat, care pot fi decontate, dar aș dori să vă întreb, prin faptul că TVA-ul este diferit în diferitele state membre, se ajunge la efecte de redistribuție și sunt ele uh, neutralizate? Vă mulțumesc. Doamna comisar, aveți cuvântul. Thank you, uh, Chairman domnule președinte. În ceea ce privește IMM-urile la care au făcut uh, referire vicepreședintele dumneavoastră și doamna Gresle, IMM-urile sunt coloana vertebrală a economiei uh, europene și reprezintă un subiect uh, de mare interes pentru foarte mulți din Parlamentul European și din Comisie. Este critic, este esențial ca IMM-urile să poată participa și să participe efectiv la mm, finanțarea oferită prin programul cadru de cercetare și uh, am analizat acest lucru într-un mod independent și obiectiv pentru a atinge rata de 15% garantată în domeniile tematice. Și în plus am lansat recent o nouă inițiativă în baza facilității de partajare a riscurilor, în cadrul căreia Uniunea Europeană va furniza o contribuție de 120 de milioane care va genera împrumuturi de 1 miliard de euro către IMM-uri. Orizont 2020 plasează IMM-urile în centrul acestui sprijin financiar și în plus față de procentul de 15% din uh, buget, Uh, tehnologiile aferente vor merge către IMM-uri și, în plus, a fost introdus un nou instrument pentru IMM-uri pe baza unui instrument uh, SBIR din Statele Unite. Este un instrument pe care uh, mulți uh, deputați din această comisie și din Comisia ITRE mi l-au menționat. Pe baza acestui uh, sprijin, uh, pe baza capitalului de risc, uh, IMM-urile și societățile nou înființate vor beneficia de pe urma mădurilor radicale, măsurilor radicale de simplificare pe care le introducem în baza programului Orizont 2020. Deci IMM-urile sunt la fel de importante pentru Comisie cât și pentru Parlamentul European. În ceea ce privește facilitatea de uh, partajare a riscurilor, aș vrea să mă refer la ceea ce spunea doamna Gresle cu privire la evaluarea instrumentelor financiare. Exemplul cel mai bun pe care îl avem este evaluarea independentă realizată cu privire la um, mm, ERFSF Cred că întotdeauna este mai bine să avem o evaluare independentă pentru că obținem o imagine mai obiectivă. În urma unei solicitări din partea Parlamentului și Consiliului, precum și în urma evaluării la jumătate de termen, noi uh, împreună cu Banca Europeană de uh, Investiții am uh, modificat acordul de cooperare referitor la RSFF pe 1 decembrie Și uh, vă vorbeam și despre acel uh, instrument uh, RSI referitor la partajarea riscurilor. Iar acest instrument va fi implementat într-un parteneriat de partajare a riscurilor cu un fond european de investiții. Și se preconizează că va, acesta va crește de opt ori um, contribuția Uniunii Europene de 120 de milioane de care vorbeam mai devreme. Uh, Comisia consideră că raportarea operațională și uh, financiară uh, este suficientă și oferă cifre relevante pentru a asigura o urmărire eficientă. Și bineînțeles, aceasta vine ca răspuns la întrebarea doamnei Gresle. Așadar, cred că RSFF a reprezentat un uh, succes enorm, un uh, succes mult mai mare decât s-a crezut atunci când s-a încheiat acordul inițial între Comisie și Banca Europeană de Investiții. În ceea ce privește observație domnului Ceați Marcachis cu privire la sistemul de bonusuri, evident că nu putem spune deocamdată care va fi intervalul de valori al prețurilor sau al uh, primelor. Oricum, există o provocare mm, în cadrul uh, programului uh, Orizont 2020 și cercetătorii sunt invitați să găsească soluții pentru o provocare, iar pentru aceasta primesc anumite premii dar uh, nu s-a luat o decizie în acest sens, pentru că Orizont 2020 a fost publicat doar uh, înainte de Crăciun. Și am făcut o prezentare inițială în cadrul Consiliului uh, de Ministri. Cred că vom putea discuta mai mult pe măsură ce vom progresa în Parlament și în Consiliu. Dacă membrii Parlamentului au anumite păreri despre cum trebuie procedat, despre domeniile care trebuie abordate, cred că ar trebui să avem această discuție foarte utilă și mă aștept ca discuția în acest uh, domeniu să fie foarte uh, aprinsă. În primul rând, raportul doamnei Gresle este foarte util, iar aceste rapoarte sunt luate în serios, așa cum se întâmplă cu toate rapoartele care vin din partea Parlamentului uh, European european, însă doamna Vasiliu se ocupă de aceste aspecte și cred că ar fi uh, util să discutați acest lucru cu dumneaei. Și uh, oricum uh, îi voi supune atenției observațiile transmise de doamna um, Gresle. Mulțumesc, domnule președinte. Ja, vielen Dank, äh, Können Sie noch was zu der... Vă mulțumesc. Puteți să ne spuneți câte ceva despre TVA? Oh, sorry, yeah. Yeah. Uh, Chairman. Um, yes, I'm... V-am dat un exemplu legat de TVA, care este un domeniu care a creat dificultăți în trecut în ceea ce privește costurile ineligibile și includerea TVA-ului în costurile calculabile, cred că poate contribui la reducerea ratei de erori pe care am avut-o în trecut. Și cred că aceasta ne poate ajuta să prezentăm o bază de calcul mai bună. Cred că este un domeniu foarte util în care ne putem continua cooperarea și uh, raportorul și mai mulți uh, deputați vorbeau despre uh, cooperarea cu auditorii implicați în misiunile de audit. Cred că aceasta este o modalitate utilă de a explica exact care sunt cerințele și cum putem să dăm curs solicitărilor uh, curții, pentru că aceasta ne va ajuta să înțelegem mai bine ce trebuie să facă părțile interesate pentru a evita greșelile în pregătirea răspunsurilor lor. Și cred că toate aceste elemente, alături de măsurile radicale de simplificare, ne pot îmbunătăți abordarea pe viitor. Vom asculta cu mare atenție ce ne va spune această comisie și ce ne va spune Curtea de Conturi. Ne vom însuși aceste observații așa cum am făcut-o și în trecut și așa vom proceda și pe viitor. Vă mulțumesc, nu mai dorește nimeni să intervină din partea membrilor, de aceea aș dori să îl întreb pe raportor dacă mai dorește o dată cuvântul actually not. I just like to take the opportunity. Nu, domnule președinte, vreau să-i mulțumesc doar domnului comisar pentru răspunsurile date, mai ales în ceea ce privește rata de eroare pentru diferitele programe cadru. Sunt foarte importante aceste aspecte pentru noi și aș vrea, m-ar bucura dacă ne-ar putea transmite aceste informații și în scris, astfel încât să vedem care este rata de eroare pentru plățile de uh, interimare, intermediare și finale pentru diferitele programe cadru. Mulțumim, doamne comisar, și cam atât am avut eu de spus deocamdată. Thank you very much, Mrs. Com Mulțumim și noi, doamnă comisar. Vreau să vă mulțumesc în numele întregii comisii. Am apreciat foarte mult dacă ne-ați putea transmite aceste răspunsuri în scris, așa cum a cerut și domnul raportor. Vă mulțumim pentru prezența în comisia noastră. Mulțumim și reprezentanților Curții de Conturi. Și cred că acum putem trece mai departe pe ordinea de zi. Următorul punct, raportul special al Curții de Conturi Europene, domnul Balco, responsabil, și um, raportare doamna Gresle. Ok. Jetzt ist äh, eine kurze Unruhe. Wir danken nochmal ganz herzlich, Frau Kommissar. Mulțumim încă o dată doamnei comisar pentru prezență. Und ich darf äh, den nächsten Punkt aufrufen. Și trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Îi dau cuvântul domnului Balco de la Curtea de Conturi. Vă rog. Thank you very much. Mulțumesc, domnule președinte. Doamnă raportor, doamnă Gresle, domnilor și domnilor, încă o dată, este o onoare pentru mine să fiu astăzi aici, din partea Curții de Conturi, pentru a prezenta raportul special numărul 4 din 2011 privind auditul Facilității de Garantare pentru IMM-uri, SMEG. Cu toții cunoaștem, așa cum s-a spus pe durata intervențiilor anterioare care este rolul important jucat de IMM-uri. Sunt coloana vertebrală a economiei europeană și reprezintă 99% din toate întreprinderile europene și oferă 75 de milioane de locuri de muncă în UE. Adesea însă piețele financiare, și cunosc că a fost banchiar foarte bine aceste detalii, deci piețele financiare uh, nu sunt dispuse să investească în IMM-uri noi sau mici, că, fiindcă sunt privite ca având un grad de risc ridicat, mai ales pe piața inovațiilor. inovațiilor. Printre dificultățile pe care uh, le-au de înfruntat aceste IMM-uri pentru a-și uh, se dezvolta și a lua ființă se numără și cele financiare. Sectorul public are un rol important de jucat uh, în sprijinirea IMM-urilor, nu doar prin cadrul juridic adecvat, dar și prin furnizarea de finanțare adecvată. Unul dintre instrumentele care urmărește să sprijine accesul IMM-urilor la fonduri este această facilitate SMEG, un instrument financiar în cadrul programului cadru pentru inovare și competitivitate, CIP, gestionat de Fondul European de Investiții în numele Comisiei Europene și care furnizează garanții sau contragaranții pentru intermediari financiari pentru credite acordate de instituțiile financiare către IMM-uri. În raportul nostru special numărul 4 din 2011 am prezentat rezultatele uh, auditului de performanță ale curții cu privire la facilitatea SMEG din punct de vedere al eficacității structurii acesteia și din punct de vedere al gestionării operațiilor și um, îndeplinirea obiectivelor. Pentru a avea o prezentare completă, aș dori să Vă menționez faptul că facilitatea SMEG nu este singurul instrument pentru IMM-uri pe care îl auditează instituția noastră. Avem și un uh, audit în derulare pentru instrumentele de inginerii financiare pentru IMM-uri, cofinanțat de um, Banca Europeană pentru, Cercetare, pentru Dezvoltare, care în prezent este în faza de finalizare. Principalele concluzii în urma auditului facilității SMEG, au fost prezentate în documentul, foarte bine în documentul redactat de doamna Cresle, dar aș vrea să fac și eu o prezentare de ansamblu a concluziilor curții și recomandărilor pe care le-am formulat. În general, există un cadru adecvat pentru gestionarea facilității SMEG. Structura taxelor a fost îmbunătățită prin stimulente pe bază de performanță. Cu toate acestea există întârzieri în planificarea facilității și de aceea au existat probleme la alocarea bugetului în primul an și o întrerupere a suportului pentru anumit uh, intermediari financiari. Curtea de asemenea a stabilit că există procedurile adăugate la nivelul Comisiei pentru selectarea intermediarilor financiari, dar nu există standardele de notare și cerințe minime pentru selectarea intermediarilor financiari. Deși există suficienți indicatori de performanță, aceștia nu sunt echilibrați, fiindcă, de regulă, aceștia sunt indicatori bazați pe rezultate și indicatorii de impact se referă doar la numărul de locuri de muncă create, foarte dificil de colectat și datorită diferitelor metode de calcul nu pot fi comparabili de la o țară la alta. Cerințele de raportare sunt satisfăcătoare și sunt acceptate de intermediare financiari. Facilitatea SMEC pare să fie pe calea cea bună. Obiectivul general și anume de acela de a um, ajunge la 315.750 de IMM-uri până la finele programului este de atins având în vedere obiectivul creditelor acordate pe baza SMEG, mai puțin de jumătate dintre credite uh, au fost acordate IMM-urilor cu o lipsă de garanții și doar 12% către IMM-urilor care le folosesc în scopuri inovatoare. Analiza eșantionului uh, curții arată că există un element de uh, blocaje au fost acordate credite IMM-urilor care nu uh, uh, le foloseau pentru inovații sau cărora nu le lipsau garanțiilor. Știm că banii din partea bugetului european ar trebui să fie foarte clar demonstrați cum sunt utilizați și nu se indică la nivelul acordului de garantare cu uh, intermediare financiare acest lucru. Scopul raportului financiar este să formuleze recomandări relevante cu privire la uh, practica ce poate duce la îmbunătățirea performanței referitoare la viitoare posibile programe de sprijin pentru IMM-uri. Deși uh, sunt uh, adresate Comisiei, aceste uh, concluzii sunt relevante și pentru Parlament și pentru Consiliu ca, autoritate, ca autorități legislative europene. Curtea recomandă ca Comisia să uh, ia următoarele acțiuni. Deși obiectivele din cadrul programului CIP uh, nu sunt mai precise decât cele din programul multianual anterior pentru întreprenoriat, din perioada 2001-2006, prima recomandare a curții este ca viitoarele program de sprijin pentru IMM-uri să se baze pe o logică de intervenție explicită în care se face legătura dintre uh, resurse și rezultate. Deși curtea a constatat că a fost creat un cadru adecvat pentru gestionarea facilității SMEG, a identificat întârzieri în planificarea facilității uh, în primul an de funcționare. De aceea, în ceea ce privește planificarea viitoarelor facilități, Curtea recomandă ca temeiul juridic să se încheie înainte de începerea perioadei de programare pentru a avea timp suficient pentru a selecta uh, intermediarii financiari și pentru a încheia uh, negocierile de contract înainte de începerea perioadei de programare. Cea de-a treia recomandare are legătură cu selectarea intermediarilor financiari. Trebuie să existe un sistem de marcare pentru posibile solicitări din partea acestor intermediari financiari dacă vrem să avem succes și trebuie să se definească cerințe minime pentru selectarea acestora. Trebuie să existe o documentare detaliată a calculării paramenților din acordurile de garantare. În ceea ce privește monitorizarea performanței și raportării, Curtea recomandă ca Comisia să ia în considerare și um, posibilitatea creării unor indicatori de performanță mai buni pentru a monitoriza mai bine realizările obiectivelor facilității. Cea de-a cincea recomandare se referă la realizările facilității SMEG în ceea ce privește creditele acordate IMM-urilor care nu au suficiente garanții și IMM-urilor inovatoare și pentru a identifica blocajele identificate de curte. Curtea recomandă ca pe viitor Comisia să stabilească niște obiective mai specifice în care să se reflecte mai clar obiectivele instrumentului financiar și să măsoare progresul înregistrat către îndeplinirea acestor obiective pentru a elimina blocajele, pentru a se asigura că fondurile europene sunt alocate mai eficient către acele IMM-uri care au proiecte viabile și care, în caz contrar, nu ar fi primit finanțare. Cea de-a șasea recomandare reia ideea că din partea bugetului european, cheltuielile trebuie să ofere beneficii clare și vizibile pentru Uniune și pentru cetățeni care nu ar fi putut fi realizate prin cheltuieli efectuate la nivel național, regional sau local. Deci nu doar, ci doar, doar la aceste niveluri. Prin urmare, Curtea recomandă analizarea îmbunătățirii plus valori europene în orice facilitate care urmează după facilitatea SMEG. Acest raport special conține raportele, răspunsurile Comisiei la concluziile curții. Consider că aceste recomandări au fost acceptate în mod explicit de comisie, în marea lor majoritate. După o primă analiză a propunerii actuale a Comisiei pentru un regulament de stabilire a viitorului program pentru competitivitatea IMM-urilor, COSME, pentru următoarea perioadă, adică 2014-2020, și a pachetului legislativ referitor la următorul program cadru de cercetare, Orizont 2020, am ajuns la concluzia că, într-adevăr, Comisia a luat în considerare în mod serios recomandările uh, curții din raportul special SMEG de exemplu cele referitoare la logica de intervenție, indicatori de performanță, obiective sau plus valoarea europeană, lucru pe care îl consider încurajator. Domnule președinte, doamnă raportor, stimați membri ai Parlamentului, asta înseamnă că auditul eficacității facilității SMEC a fost relevant și util și Curtea de Conturi speră că va fi de folos și instituției dumneavoastră pe durata discuțiilor legislative referitoare la viitoare programe de sprijin pentru IMM-uri. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Vă mulțumim, domnule Balco, pentru raportul dumneavoastră. Dau cuvântul acum doamnei Ingeborg Gresle. Vă mulțumesc. Mulțumesc Curții de Conturi. Este un raport foarte important pentru că pentru prima dată ne spune ceva despre unul dintre cele mai importante programe și instrumente financiare din Europa, și anume garanțiile pentru IMM-uri. Este un program foarte important, este um, un uh, program de succes cu un efect de pârghie de 1 la 10. Curtea în 2009 a, verific, a verificat cifrele din 2009 și eu aș avea întrebarea dacă există între timp alte cifre um, dacă s-au modificat datele, funda uh, da, datele fundamentale de bază. Critica Curții de Conturi mi s-a păr părut interesantă, pentru că, în primul rând, pentru noi este esențial ca Uniunea Europeană să fie transparentă și aici se pare că nu este cazul. În al doilea rând, uh, transparența. Dacă mă gândesc la tot ce nu știm despre instrumentele financiare, nu putem porni de la premisa că este vorba de un sistem transparent. Și în al treilea rând, valoarea adăugată europeană. Iar aici, Curtea pentru prima dată spune clar că nu a fost dovedită o valoare europeană adăugată. Și acest lucru este dramatic pentru că noi vrem să finanțăm valoarea adăugată europeană. Iar eu am senzația că este mai degrabă ceva cu o importanță locală. Uh, măcelarul, alimentarea de la colț, uh, investiții clasice este ceva foarte frumos, este foarte important, dar nu este uh, sarcina noastră să completăm programe naționale sau chiar să le înlocuim. Dar se pare că asta facem acum. Aspectul ce ține de inovare, care ar trebui să fie prezent într-o finanțare europeană, se referă la finanțarea unor întreprinderi care sunt atât de uh, inovatoare încât nu primesc uh, încă uh, credite de la băncile obișnuite. Și aici uh, avem o recomandare din partea Curții de Conturi și mie mi se pare foarte important. Până acum nu am reușit să promovăm proiecte uh, atât de inovatoare. De asemenea, împreună cu colegul Rubig am uh, discutat și despre un alt program care face parte din, uh, din uh, garanțiile pentru um, IMM-uri, programul programul SIP. Ne întrebăm dacă acest program este bine pus la punct, pentru că în 2000 2011 erau prea puțini bani, în 2010 prea mulți. Și cred că printr-o mai bună planificare s-ar putea rezolva aceste lucruri. Apoi, în recomandările mele, m-am referit la un subiect pe care Curtea de Conturi nu l-a abordat, și anume costurile administrative ale acestor instrumente financiare. În calitate de uh, raportor pentru uh, regulamentul privitor la buget, este important pentru mine acest lucru și nu știm nimic despre aceste uh, costuri administrative, așadar, care ar fi fost foarte importante, interesante pentru noi. Mi se pare important așadar să preluăm uh, criticile curții de conturi, dar încerc și să ridic o serie de întrebări. Mm, cred că serviciile comisiei mai au câteva teme de făcut și ar fi frumos dacă am putea afla până când și le vor face. Vă mulțumesc, spune președintele. Dați-mi voie să urez bun venit domnului Thomas de la Comisie, director al cooperării financiare cu uh, Banca de Investiții și așa mai departe. Am să vă invit să răspundeți la întrebările doamnei raportor. Mulțumesc, domnule președinte. Doamnă Gresle, stimate reprezentant al Curții de Conturi, în primul rând suntem încântați să putem discuta acest raport. Am cooperat foarte strâns cu Curtea de Conturi în acest sens. Am avut un schimb de opinii foarte util cu Curtea de Conturi și, după cum s-a spus, am acceptat majoritatea recomandărilor acestora Uh, lucru, deja le punem în, uh, în, uh, în aplicare în pregătirea programelor din acest an. Iată, a fost așadar un schimb de opinii foarte util și care a avut loc la timpul potrivit. De asemenea, ne bucură faptul că doamna raportor acceptă faptul că acest program este unul dintre cele mai de succes. Aș dori să vă răspund la o serie de întrebări um, punctuale. Am ajuns la finalul lui, lui septembrie 2011, am ajuns la efectul de pârghie de 15,8 față de 10 menționat din anul 2010. Deci pentru fiecare euro din bugetul european am finanțat garanții de împrumuturi de 15,8 euro și pe măsură ce implementarea continuă, uh, acest procentaj, acest, uh, acest raport va crește. Am ajuns așadar la 15,8 și nu am ajuns încă la cel mai înalt nivel pentru că de-abia acum se Uh, elaborează, se redactează noile contracte. S-a mai pus o întrebare specifică cu privire la taxe, taxele și remunerarea Fondului European de Investiții pentru SMEG uh, sunt cele mai uh, scăzute, sunt bazate pe performanță mai degrabă decât pe cost și avem o sumă totală de uh, taxe de uh, 6%. Managementul programului acoperă o, problem o perioadă de 19 ani, trebu dincolo de perioada de angajament trebuie să se uh, verifice uh, diferite alte elemente Așadar, pentru 19 ani, 6% se ajunge la 0,32% pe an. Asta pentru a vă răspunde la întrebările foarte specifice adresate de către doamna raportor. De asemenea, aș dori să vă ofer câteva informații cu privire la rata de pierderi. Ar fi util să vă spun că până în 30 septembrie 2011 avem raportate 23 de uh, milioane pierderi din partea unor IMM-uri. Este aproximativ 6% din angajamentele de plată. Am avut așadar din 338 de milioane, 23 de milioane uh, pierderi. Aceste solicitări de garantare vor continua pentru următorii 10 ani și având în vedere situația dif- dificilă din 2011-2012, vor exista cu siguranță, va exista cu siguranță o creștere, dar apoi cu sigur vor scădea. Și vom avea 10 ani timp pentru asta. Acestea ar fi observațiile mele și răspunsurile mele la întrebările uh, concrete. Apoi, în ceea ce privește recomandările curții și ale raportorului, cred că două puncte esențiale au fost menționate, și anume justificarea logicii de intervenție și demonstrarea valorii adăugate europene. Am luat deja în considerare, în proiectarea, în planificarea acestor noi uh, programe, aceste aspecte. La momentul elaborării programului, în 2007, obiectivele uh, generale ale programelor uh, au fost stabilite, valoarea adăugată europeană era stabilită altfel, Avem și obiective de acoperire geografică. Cred că acum avem o definiție mai cuprinzătoare a valorii adăugate europene decât cea folosită de către raportor. Și de aceea noi am și acceptat ca în programele viitoare să luăm în considerare comentariile făcute și să luăm să schimbăm viziunea cu privire la valoarea adăugată europeană. Poate colegul meu de la DG Enterprise ar dori să adauge ceva pe acest subiect. Apoi recomandări specifice menționate și de curte cu privire la selectarea intermediarilor financiari și sistemul de notare. Până acum, curtea și evaluările independente nu pun sub semnul întrebării faptul că avem o bună selecție a intermediarilor financiari. Poate în viitor va trebui să facem o mai bună documentare. Dar acum, cu 31 de intermediari financiari, dintre care majoritatea lansează noi produse, nu cred că am fi obținut alte rezultate cu un sistem de notare diferit. Iată însă că sunt recomandări pe care suntem dispuși să le uh, luăm în considerare pe măsură ce programele se dezvoltă. În, nu în ultimul rând, finanțarea inovării. Cred că am făcut uh, propuneri pentru două programe, COSME și Horizon 2020 și ne-am concentrat asupra inovării și asupra altor aspecte în cele, cu ajutorul celor două instrumente vom reuși să ne concentrăm asupra instrumentelor care sunt uh, mai exclusive din ceea ce, în ceea ce privește inovarea. Cu siguranță SMEG nu a avut ca obiectiv exclusiv inovația și de aceea numai o parte din IMM-uri au avut o componentă de inovație în proiectele lor. În uh, viitor uh, va trebui ca programul să țintească mai bine acest domeniu. Mă voi opri aici, domnule președinte, dar și dacă mai sunt întrebări, vă răspund cu plăcere. Vă mulțumesc, domnule Thomas. Mai dorește să se înscrie la cuvânt doamna raportor, iar apoi doamna Ivanova și doamna Cescova. Doamna Gresle, am întrebat câte solicitări au fost respinse, solicitări de finanțare. Puteți să ne spuneți ceva despre asta? Și apoi aș mai vrea să întreb ceva. 23 de milioane de pierderi. Pe care uh, cifră de bază, pe ce sumă de bază se bazează aceste, aceste, aceste pierderi? Vă mulțumesc, doamna Ivanova. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să, urez, vreau să salut acest raport special al curții referitor la facilitatea pentru IMM-uri. Acest raport, după părerea mea, oferă informații foarte utile pentru activitatea noastră în Comisia pentru Control Bugetar, mai ales având în vedere că eu mă ocup și de raportul anual al Băncii Europene de Investiții. Iată, este unul dintre primele rapoarte care mă pot ajuta la elaborarea proiectului de document. O serie dintre concluziile curții au fost folosite de mine, concluzii care au de-a face cu parametrii acordurilor între UE și intermediarii uh, financiari, indicatorii de performanță, lipsa valorilor țintă pentru indicatori și am o întrebare pentru curte. Aveți în vedere o activitate de follow-up pentru a evalua uh, progresul înregistrat în urma recomandărilor formulate de dumneavoastră? Și nu știu dacă am înțeles corect, dar vă gândiți la un alt raport special referitor la instrumentele de inginerii financiare. Îmi puteți spune dacă așa stau lucrurile, în ce etapă de pregătire vă aflați cu acest raport și când ne-am putea aștepta să fie publicat? Mulțumesc! Mulțumim doamnei Ivanova. Doamna Cescova acum. Děkuji za slovo, pane předsedo. Mulțumesc, domnule președinte. Acest raport este unul foarte interesant, după părerea mea. Înainte de a-l citi și înainte de a lucra aici, am uh, avut o activitate destul de intensă în relațiile cu IMM-urile în Republica Cehă și vă mulțumesc pentru această privire de ansamblu pe care ne-ați făcut-o cu privire la funcționarea schemei pentru IMM-uri. Vreau să mulțumesc Comisiei pentru uh, faptul că ne-a arătat care este structura sprijinului acordat IMM-urilor. Pe mine mă interesează două aspecte cu prioritate. În primul rând, în ceea ce privește faptul că acest program ar trebui să se axeze mai mult pe investiții financiare și de capital propriu, dar și pe refinanțarea datoriilor. Și aici aș vrea să ne dați mai multe detalii în acest sens. Vă gândiți la această posibilitate? Și al doilea aspect uh, relevant pentru mine este modul în care se uh, monitorizează sau se cuantifică impactul acestor scheme. În raportul Curții de Conturi există o concluzie referitoare la numărul de locuri de muncă create ca urmare a sprijinului acordat acesta fiind unul dintre obiective, obiective ale acestui instrument. Și aici se spune în mod clar că deocamdată nu există o evaluare clară a impactului acestei facilități din acest punct de vedere și anume este cunoscut doar numărul de locuri de muncă existente global la nivelul companiilor, nu numărul locurilor de muncă nou create ca urmare a acestei facilități. Deci acestea ar fi două domenii care mă interesează pe mine și aș vrea să ne dați detalii în acest sens. Mulțumesc! Mulțumim, doamnei Cescova. Domnul Rubic. Vă mulțumesc, domnule președinte. Cred că finanțarea IMM-urilor, mai ales acum, în timpul unei crize de finanțare, arată foarte bine cât de important este acest uh, aspect și cât de important este ca Uniunea Europeană să lucreze cu instrumente proprii și să nu meargă în uh, domeniul cofinanțării, pentru că tocmai cofinanțare, cofinanțarea are alte obiective. Și în, într-o astfel de situație, um, congruența cu băncile naționale uh, este uh, prioritară. O bancă întotdeauna se gândește de unde poate câștiga mai bine și IMM-urilor va da Uh, mai bune credite um, și anume celor care ar o primi și mai ușor credit de la bancă. Ce dorește să facă Comisia în acest sens pentru a face ca creditele pentru IMM-uri să fie mai uh, atractive? astfel încât uh, IMM-urile să primească așadar credite la, um, în condiții uh, mai propice. Vă mulțumesc, domnule Rubic. Îi dau cuvântul domnului Thomas de la Comisie. Herr Thomas, Sie haben das Wort. Yes, thank you very much. Uh, first of... Mulțumesc foarte mult. Pentru început am să răspund, domnule Gresle, cele 23 de milioane pe care le-am menționat uh, sunt cereri de garantare care au fost făcute de uh, bancă către IAF și de către IAF înapoi către comisie. Deci acestea sunt cereri de garanții uh, pentru IMM-uri care au probleme pe 30 septembrie 2011 am obținut uh, datele, aceste informații pe care le putem vom furniza și în scris doamnei Gresle, astfel încât să aibă la dispoziție toate aceste cifre. În ceea ce privește cererile respinse, la comisie noi intervenim pe baza propunerilor făcute de IAF. Deocamdată am respins o cerere dat fiind că am creat un sistem complet pentru selectarea intermediarilor, așa cum a constatat și curtea. În momentul de față, însă, nu vă pot oferi un număr concret cu privire la respingerile din prima fază a selecției. Deci câte cerere au ajuns la IAF și care au fost respinse de ei în prima etapă. Dar cea de-a doua etapă, deci la nivelul nostru a comisiei, a fost o etapă în care a existat o singură respingere. Au fost puse apoi o serie de întrebări referitoare la doamna Ivanova. Ați menționat care este intenția noastră de a continua monitorizarea acestor activități, intenția curții. Curtea va răspunde uh, din punctul lor de vedere, dar noi, uh, prin cadrul COSME și Orizont 2020 și studiile de impact pe care le-am efectuat, că intenționăm să monitorizăm îndeaproape punerea în aplicare a recomandărilor curții. În ceea ce privește concurența cu băncile regionale și legătura cu Uh, plus valoarea europeană care a fost menționată de doamna Cescova atunci când a vorbit despre refinanțarea datoriilor. Din acest punct de vedere, am încercat să stabilim un echilibru sensibil. În ceea ce privește obiectivele finanțării, din analiza rezultă că uneori am finanțat activități clare de inovare, în alte cazuri am refinanțat și am uh, uh, finanțat capital de lucru, lucru care a fost uh, criticat de unele voci, dar este privit ca un avantaj de către evaluările independente această finanțare a capitalului de lucru uh, a fost făcută pe o perioadă limitată, pe durata crizei. Este un punct de vedere și ar trebui clarificat pe viitor, dar din punctul de vedere al evaluărilor independente, acest lucru a fost uh, un avantaj, adică refinanțare disponibilă sau finanțarea capitalului de lucru disponibil pe durata crizei. E un posibil avantaj și acesta. În alte cazuri, se arată că nu a putut fi demonstrată plus valoarea europeană. Și asta ne arată că unele dintre obiective sunt conflictuale, în ceea ce privește intrarea în concurență cu băncile regionale. Facilitatea aceasta de garantare pentru IMM-uri, așa cum este ea formulată în prezent, și o să vă spun apoi cum o vedem și pe viitor, dar deocamdată, în prezent, această facilitate este prea mică pentru a concura cu unele dintre schemele naționale în majoritatea cazurilor și de aceea E mai bine să vedem care e mai degrabă plus valoarea europeană decât concurența cu schemele naționale. În ceea ce privește viitorul, noua perioadă de finanțare, și asta sigur ține de decizia autorității bugetare cu privire la alocările bugetare, programe, și de, cu privire la cadrul financiar multianual în general. Dar oricum, pe viitor, Comisia în documentele sale referitoare la COSME, Orizont 2020 și noi instrumente în domeniul fondurilor structurale. Deci în aceste domenii Comisia a, aborda, a avut o abordare diferită în ceea ce privește instrumentele propuse, la nivel european și la nivelul fondurilor structurale, unde există cofinanțare cu instrumente naționale. Colegii noștri de la politici regionale s-au asigurat în propunerile lor că va exista o nouă abordare pentru a garanta această complementaritate și pentru a evita uh, competiția dintre uh, instrumentele europene și cele regionale. Așa că noi am ales să ne asigurăm că este respectată complementaritatea între aceste instrumente. Ăsta este elementul cheie pe viitor, să ne asigurăm că există complementaritate între diferitele sursele de finanțare și Dat fiind că am participat și la discuția anterioară, vă pot spune că acest element de complementaritate este garantat de simplificarea lucrurilor. Fiindcă, din punct de vedere al IMM-urilor, trebuie să ne asigurăm că nu trebuie să acționeze într-un cadru foarte, foarte complex, în care e dificil de diferențiat între nivelul european, național și regional. Și de aceea și simplitatea este un element foarte important alături de vizibilitate. Ja, vielen Dank. Äh, können Sie noch in Ergänzung etwas? Vă mulțumesc. Puteți spune ceva în completare cu privire la un aspect menționat în prima rundă de întrebări de către doamna raportor. Este vorba despre valoarea adăugată europeană a programelor este de acord, Comisia împărtășește, Comisia critica adresată de Curtea de Conturi? Mai exact, vă gândiți ca în viitor să creșteți această valoare sau să asigurați această valoare adăugată europeană uh, în ceea ce privește IMM-urile? Thomas, Vielleicht können Sie diesen Punkt, den die Berichterstatterin in der ersten Runde angesprochen hatte. Domnule Thomas, uh, nu cred că ați răspuns la întrebarea cu privire la valoarea adăugată europeană și cred că nu ați răspuns. Și aș dori să vă rog să dați un răspuns așadar. Uh, nu aș vrea să mă refer neapărat la TVA. Mi-e teamă că nu pot intra în foarte multe detalii legate de acest subiect. Însă, așa cum vă spuneam, uh, prin instrumentele noastre încercăm să adăugăm plus valoare pentru viitor. Însă pe partea de TVA aș prefera să nu intru pe teritoriul altor servicii. Added European value you mă refeream uh, la faptul că poate ați putea să ne prezentați ceva în scris legată de plus valoare. Da, sigur, am, am abordat acest uh, subiect în instrumentul de evaluare, în studiul de impact. Am ținut seama de recomandările curții cu privire la indicatorii de rezultate și indicatorii um, uh, de evaluare și vom face acest lucru, vă vom prezenta o situație, însă, așa cum vă spuneam, în ceea ce privește TVA-ul, vă rog să vă adresați uh, serviciilor competente. Mulțumesc foarte mult! Înainte de a intra în uh, ultima rundă de discuții, îi dau cuvântul domnului Balco. Mulțumesc foarte mult. Mi-a doamna Ivanova și doamna Cescova mi-au pus câteva întrebări. Doamna Ivanova pune întrebări legate de follow-up. Auditul instrumentelor uh, financiare pentru IMM-uri cofinanțate din uh, FEDER uh, vor fi publicate în curând în cadrul unui raport uh, Uh, în 2012. Noi am primit uh, e mail uh, de la colegii noștri cum că acest raport a fost aprobat. Este un raport care se concentrează pe eficiența și eficacitatea acestor instrumente financiare. În primul rând, se referă la calitatea evaluării și finanțării pentru IMM-uri, apoi încadrarea în uh, FEDER și realizarea rezultatelor. Aceasta este, un, aceasta este o dovadă a interesului instituției noastre pentru acest subiect. Și în câțiva ani uh, vom uh, face un follow-up al acestui subiect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 Thank you. This was my answer on questions. Acesta a fost răspunsul meu la întrebări. So, If there was no translation... A fost o problemă tehnică, nu a existat traducere din slovenă. This problem? No? Uh, yes. Uh, da, din păcate nu a mers uh, traducerea. A fost o problemă tehnică. Ja, können Sie vielleicht den ersten But Teil... Slovak uh, are similar, are the same, are the same. Okay. Bun, voi repeta ceea ce v-am uh, spus în uh, slovenă. I explain, I explain in English. Uh, Madame Ceșcova... Vă voi explica. Doamna Cescova ne-a pus o întrebare legată de numărul de locuri de muncă. Este o chestiune care se regăsește la alineatul 68 din raportul nostru. În acest alineat am prezentat problemele pe care le-am identificat în timpul auditului de performanță. Numărul de locuri de muncă este foarte greu de măsurat și din aceste motive De aceea am formulat această recomanda recomandare în acest mod. Mulțumesc. La finalul dezbaterii de astăzi îi dau cuvântul doamnei raportor. Aș dori să mai întreb o dată Comisia în ceea ce privește costurile administrative. Aceste 6%. Mie mi se pare mult 6%. 7% primesc uh, mari operatori de rețele pentru operarea acestora. Mi se pare mult și m-ar interesa cifre comparative și de la alte programe, pentru că mi se pare o afacere foarte bună. Aș fi dorit să știu cum s-a calculat acest procentaj. Oricum, mulțumesc pentru explicații și aștept cu nerăbdare cifrele uh, promise. Vă mulțumim, doamna Gresle. Domnule Thomas, puteți să ne spuneți ceva despre costurile administrative deja acum sau doriți să ne trimiteți un răspuns în scris? Aveți cuvântul, vă rog. Putem să vă transmitem în scris, însă pot să vă spun și acum 6% pe toată durata de 19 ani a programului, deci 0,3% pe an, uh, care este cel mai mic cost administrativ pentru orice instrument financiar. Oricum, uh, vom prezenta ulterior aceste cifre deputaților, dar este 0,3% pe an, 6% pe toată durata de viață a programului până la expirarea ultimei garanții și până la uh, plata oricărei pierderi către IMM-uri, deci pe o perioadă de 19 ani. Mulțumesc! Vă mulțumim, doamnă Gresle. Da, dar nu lucrați cu asta în fiecare an. Dați uh, mijloacele financiare, iar apoi ele sunt suficiente pentru 7, 8, 9 ani. Poate că vom obține mai, ar trebui să obținem mai multe detalii la comisie pentru a, la comisia noastră pentru a putea să ne dăm seama dacă este vorba de o cifră foarte ridicată sau chiar foarte scăzută. V-am fi uh, recunoscător pentru cifre suplimentare. Mulțumim domnule, domnule Thomas, domnului, domnule Balco. Închei cu aceasta punctul acesta de pe ordinea de zi. Trecem la punctul 7. Îi urez uh, bun venit doamna, doamnei Uh, Nadejda Sandalova. Raportor este Bart Stas. Îi dau cuvântul doamnei Sandalova. Ivanova, I'm very happy. <laughs> Mulțumesc foarte mult. Domnule președinte, distinși membri ai Parlamentului, doamnelor și domnilor, dați-mi voie în primul rând să vă prezint raportul special uh, cu privire la următoarea întrebare. Dacă procedurile Comisiei asigură o gestionare eficace a controlului ajutoarelor de stat, aș vrea să vă prezint câteva explicații scurte referitoare la ajutoarele de stat și procedurile de control. Ajutorul de stat este definit la articolul 107 al tratatului privind uh, funcționarea Uniunii Europene ca orice ajutor acordat de un stat membru sau prin resurse de stat în orice formă de orice natură care distorsionează sau care amenință să distorsioneze concurența prin favorizarea anumitor întreprinderi sau producția anumitor bunuri în măsura în care acesta afectează comerțul între statele membre. Prin urmare, subvențiile acordate persoanelor sau măsurile generale deschise tuturor întreprinderilor nu constituie în general ajutor de stat. Ajutorul de stat este furnizat în mai multe moduri Prima, cea mai comună formă este cea a granturilor și scutirilor fiscale. Alte forme sunt, uh, acord, sunt uh, credite preferențiale, garanții, tratat, tratament fiscal preferențial și participare la capital de către stat. Ajutorul de stat poate fi acordat de autorități naționale, federale, regionale sau locale sau entități controlate de stat. Comisia Europeană are responsabilitatea de a asigura un control eficient al ajutoarelor de stat. Mai exact, uh, Digi Concurență este responsabil responsabilă de controlul ajutoarelor de stat în toate sectoarele economice, cu excepția agriculturii și pisciculturii. Scopul controlului uh, realizat de către Comisie este de a se asigura că ajutoarele de stat acordate de statele membre sunt compatibile cu piața internă, ceea ce înseamnă să se asigure că intervențiile guvernamentale nu distorsionează concurența și comerțul în interiorul Uniunii Europene. Statele membre ale Uniunii Europene trebuie să notifice Comisia cu privire la toate măsurile pe care le planifică cu privire la ajutoarele de stat și să obțină aprobarea Comisiei înainte de implementarea acestora. Comisia este singura autoritate care poate să declare o măsură de privind ajutoarele de stat compatibilă cu tratatul și are puteri discreționare în această privință. Dacă măsura solicitară constituie ajutor de stat uh, care este considerat compatibil cu piața internă, atunci aceasta este aprobată. În cazul în care Comisia are dubii cu privire la compatibilitatea cu piața, atunci deschide o procedură formală de investigație. Pe baza informațiilor suplimentare și pe baza uh, unor investigații analitice se ia o decizie finală. Toți operatorii de pe piața internă sau alte părți interesate au dreptul să înainteze o plângere comisiei dacă cred că au fost afectați uh, advers de către ajutoare acordată de un stat membru. Plângerile sunt analizate și investigate de către comisie în cadrul procedurii de reclamații. Comisia poate de asemenea să întreprindă inițiativa de a lansa propriile anchete cu privire la compatibilitatea oricărui ajutor de stat pe baza informațiilor disponibile public. Acum dați-mi voie să vă prezint pe scurt procesul de audit. IT ne propunem să evaluăm dacă procedurile comisiei asigură un management eficient al controlului ajutoarelor de stat. Noi ne-am concentrat analiza și verificările pe răspunsul la următoarele trei întrebări. În primul rând, dacă sistemele de notificare, gestionarea a reclamațiilor și anchetele din proprie inițiativă Uh, asigură uh, gestionarea de către Comisie a tuturor cazurilor relevante privind ajutoarele de stat. În al doilea rând, dacă Comisia are măsuri, are structuri adecvate de management și proceduri de management pentru a gestiona eficient cazurile privind ajutoarele de stat în termenele stabilite. În al treilea rând, uh, am vrut să vedem dacă Comisia monitorizează impactul controlului privind ajutoarele de stat. Auditul a acoperit perioada 2008-2010 și a evaluat um, organizația, organizarea, procesul decizional și procesul de monitorizare a Comisiei, fără a evalua corectitudinea deciziilor luate de Comisie am uh, acoperit uh, domeniile de control pentru care este responsabilă Direcția Generală pentru Concurență. Aceste domenii au reprezentat 96% din toate ajutoarele de state acordate în 2009, cu excepția căilor ferate, datorită volumului mai mare de ajutoare acordate sectorului financiar. Comisia a examinat un eșantion de 50 de prenotificări, 30 de reclamații, 40 de cazuri de monitorizare și 10 cazuri de recuperare am realizat interviuri cu personalul responsabil de gestionarea cazurilor privind ajutoarelor de stat și uh, cu managerii a 10 unități diferite din cadrul Direcției Generale pentru Concurență. Am vizitat 8 state membre și am uh, colectat informații suplimentare de la 44 de uh, factori de interes din sectorul public și privat cu privire la percepția acestora referitoare la procedurile și liniile directoare ale Comisiei. Opiniile lor au fost folosite doar atunci când au fost susținute de o mare majoritate a factorilor de interes. Dați-mi voie acum să vă prezint rezultatele raportului de audit. Unul dintre mesajele cheie este că Comisia are asigurări insuficiente că gestionează toate cazurile relevante de ajutoare de stat. Există asigurări insuficiente că datoria de notificare a ajutoarelor de stat este respectată în totalitate în statele membre. Comisia a luat măsuri pentru a întări cooperarea cu statele membre cu privire la obligația de notificare a acestora. Totuși, aceste măsuri nu au fost suficiente existente. Comisia se bazează în principal pe plângerile din partea terților pentru a detecta cazurile nenotificate. Și există uh, spațiu de îmbunătățire în uh, sensul utilizării mai frecvente a investigațiilor din proprie inițiativă. Din punct de vedere juridic, Comisia nu poate verifica în mod sistematic fiabilitatea procedurilor din state membre, iar activitățile sale de monitorizare sunt limitate. Drept urmare, există un risc ca ajutoarele de stat să treacă nedetectate. Un alt mesaj cheie este că procedurile privind ajutoarele de stat uh, la nivelul Comisiei durează foarte mult timp, iar procedura de reclamații nu este transparență. Transparentă. Multe dintre elementele și fazele procedurale sunt bine gestionate și organizate. Însă, finalizarea procedurii pentru multe măsuri notificate privind ajutorul de stat durează foarte mult timp un număr tot mai mare de reclamații a condus uh, la un volum de muncă uh, nesoluționat uh, tot mai mare. Factorii de interes nu primesc informații suficiente cu privire la progresul um, soluționării reclamațiilor lor, ceea ce duce la o transparență redusă. Al treilea mesaj cheie este că Comisia nu evaluează impactul expost al controlelor privind ajutoarele de stat într-un mod cuprinzător. Uh, Încercările Comisiei de a monitoriza controlele privind ajutoarele de stat sunt împiedicate de date nefiabile. Uh, scoreboard sau uh, foaia uh, de, de bord privind uh, ajutoarele de stat, principalul instrument de raportare, are mai multe neajunsuri. Nu este complet, nu este suficient de fiabil și nu are un grad suficient de comparabilitate. Cu excepția câtorva studii ad hoc, Comisia nu a evaluat încă impactul ex post al activităților sale de control. În plus, față de aceste mesaje cheie, dați-mi voie să vă împărtășesc câteva evaluări interesante care se regăsesc în raportul nostru pe baza faptului că Sfera de aplicare a auditului include anii 2009 și 2010, care, după cum știți, au fost marcați de criza economică. În cadrul uh, planului european uh, de relație, pe 19 ianuarie 2009, Comisia a aprobat un cadru comunitar temporar pentru măsurile de ajutoare de stat pentru a sprijini accesul la finanțare uh, a economiei reale în situația de criză economică și financiară actuală. Curtea a evaluat uh, faptul că aceast, aceste facilități nu au fost accesate în mod suficient, iar acest cadru temporar a fost activ până pe 31 decembrie 2011. Și în acest uh, sens, ca răspuns la această situație, Comisia a adoptat un regim de criză privind ajutoarele de stat bazat pe îndrumări specifice, comunicare simplificată cu beneficiarii și utilizarea de personal suplimentar specializat organizat în cadrul unui task force pentru criza financiară. Aceste modificări uh, pragmatice ale procedurilor, care demonstrează flexibilitatea managementului, ne-au permis să concluzionăm că în domeniul controlelor privind ajutorul de stat, Comisia a reacționat cu promptitudine la criza financiară. Raportul special al Curții formulează o serie de recomandări concrete care au ca scop îmbunătățirea eficienței procedurilor de control al ajutoarelor de stat de către Comisie, cum ar fi un grad mai mare de proactivitate în creșterea nivelului de conștientizare a statelor membre cu privire la regulile legate de ajutoarele de stat, accelerarea activităților de monitorizare, organizarea anchetelor din proprie inițiativă într-un mod mai sistematic și mai țintit și creșterea transparenței procedurilor și accelerarea procesului decizional. Comisia ar putea de asemenea să vadă dacă poate să învețe uh, din uh, modul în care a gestionat criza financiară pentru a-și îmbunătăți metodele de lucru. La sfârșitul acestei intervenții aș vrea să-mi exprim recunoștința pentru cooperarea uh, foarte bună și să vă spun că statele membre ne-au sprijinit prin furnizarea de informații suplimentare. Vă mulțumesc foarte mult! Vă mulțumim, doamnă Sandalova, pentru prezentarea dumneavoastră. Îi dau cuvântul acum domnului Ștas. Eh, op mijn beurt, eh, mevrouw Sandalova en eh, haar hele team. Mulțumesc, doamnă președinte. Eu aș vrea să uh, îi spun doamnei Sandalova și întregii echipe, dat fiindcă e vorba de o activitate în echipă, că îi le mulțumesc pentru Uh, acest raport. Am aflat foarte multe din el și, într-adevăr, aceste rapoarte ale Curții de Conturi sunt foarte utile. Eu am elaborat 10 concluzii sau recomandări și săptămâna trecută am avut o discuție detaliată cu doamna Sandolova și echipa sa la Strasburg și în cadrul acestei discuții a reieșit că a existat o mică eroare în prima mea recomandare. spunem acolo că salutăm raportul și că sprijinim recomandările curții, dar spunem că auditul a fost efectuat în 8 state membre doar și se pare că asta era o greșeală. Intenția mea era să spun că ați analizat în totalitate modul în care a lucrat comisia și în acel cadru ați făcut audituri în 8 state membre. Aveți dreptate, am să reformulez concluzia respectivă. În cea de-a doua concluzie se spune că este foarte bun răspunsul prompt și, eficient, prompt și eficient al comisiei la criza financiară. Știm că s-a investit foarte mult în domeniu. Cea de-a treia concluzie, și aici am o abordare mai critică la adresa comisiei, și mai degrabă pentru Curtea de Conturi, vorbesc deci despre faptul că la nivelul Comisiei trebuie să existe o abordare proactivă. Curtea de Conturi a demonstrat foarte clar acest lucru. Spun de asemenea că trebuie să existe mai multe informații furnizate statelor membre și un sprijin pentru diseminarea bunelor practici. De asemenea, statele membre nu notifică informații cu privire la ajutorul de stat, cel puțin nu cu viteza necesară, și recomandăm o mai mare disciplină la nivelul statelor membre, lucru care trebuie făcut de comisie. Comisia spune, dar avem nevoie de sprijinul Parlamentului și așa și este. E nevoie de uh, sprijin în acest sens, de mai multe resurse umane, lucru care a reieșit și din raportul Curții de Conturi. Cea de-a treia recomandare sau concluzie este că trebuie făcute mai multe, mai rapid și în mod mai transparent, uh, Curtea de conturi a subliniat foarte bine că procedurile sunt prea lungi și că perioada de cercetare trebuie să fie limitată. Am o întrebare pentru comisie. Au fost făcute comentarii generale cu privire la statele membre, dar am putea avea o privire de ansamblu pe fiecare stat membru cu privire la durata necesară pentru ca un stat membru să prelucreze toate aceste chestiuni. Nu spun că trebuie să ne furnizați astăzi, acum, aceste informații, dar dacă ni le-ați putea uh, trimite în scris pe durata procedurii de descărcare, ar fi foarte bine. Cea de-a cincea recomandare e un lucru cu care, la, despre care am vorbit cu doamna Sandolova. Uh, domnia sa a felicitat Comisia pentru abordarea eficientă a crizei economice și financiare, dar mă întreb dacă sunt și lecții de învățat, de tras de aici. Eu cred că ar putea fi făcute mai multe pentru bănci și pentru cetățeni. Sigur, miza a fost foarte mare, dar dacă pot, au putut uh, acționa așa eficient aici, poate că sunt niște lecții de învățat pentru alte domenii. Deci o întrebare pentru comisie. Ați învățat ceva din modul în care a fost abordată criza economică și financiară? Pot fi create noi metode care să fie apoi uh, aplicate în altă parte și Parlamentul ar putea privi o imagine de ansamblu asupra acestor posibile noi metode? Apoi vorbesc despre nevoia unei certitudini juridice sporite pentru toți factorii interesați, și anume reclamațiile sau plângerile trebuie abordate rapid, trebuie să existe o accelerare uh, a procedurii de prelucrare a cererilor și reclamațiilor și că trebuie să existe resurse suficiente în acest sens. Vorbesc apoi despre nevoia de creșterea resurselor umane și despre nevoie de uh, abordare a înregistrării timpului. Acesta este un domeniu în care, într-adevăr, pot fi aduse multe îmbunătățiri și aș vrea să întreb Comisia dacă um, un sistem pentru gestionarea raportării ar putea fi pus în aplicare anul acesta. Apoi, 8 foarte important pentru statele membre este intensificarea monitorizării ajutoarelor de stat și la nivelul domeniului de aplicare și la nivel de eșantioane. Există erori în acest sens, fiindcă eu am vorbit despre aplicația SANI. Este vorba de un software interactiv pentru notificarea ajutoarelor de stat, SANI, care însă a fost tradus sari în anumite versiuni lingvistice. Aș vrea să întreb Comisia care este situația la nivelul acestui sistem. Chiar dacă nu ne puteți da aceste informații acum, poate ne le puteți transmite în scris pe durata procedurii de descărcare și poate fi luată uh, în considerare și întrebarea domnei Fiona referitor la descărcare. Și cea de-a 10-a recomandare este că trebuie să existe uh, o evaluare sau un studiu de impact ex post mai extins a ajutoarelor de stat la nivelul companiilor, piețelor și a economiei în general. Intenționează Comisia să facă acest lucru și dacă da, aveți un calendar stabilit? Iată deci acestea au fost cele 10 recomandări concluzii și propuneri pe care le-am formulat eu și sper că împreună cu reprezentanții Curții de Conturi și ai Comisiei, fiindcă înțeleg că și dumneavoastră colaborați foarte bine, vom putea înregistra progrese. Ja, vielen Dank dem Berichterstatter. Mulțumesc raportorului la acest punct. De multe ori, la, ca și acum, la aceste rapoarte este vorba și de laudă, dar și de critici domnul Grațian Krupman. Îi urez bun venit din partea comisiei. Puteți răspunde deja la întrebările adresate sau poate ne veți da unele răspunsuri chiar în scris. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, doamna Sandalova, mulțumesc, domnule Stas pentru cele două rapoarte și întrebările foarte pertinente adresate. Aș dori să salut și eu această inițiativă și să răspund la punctele menționate de către raportor. Primul lucru la care aș dori să mă refer este că salutăm raportul Curții de Conturi și că multe dintre observațiile din raport sunt pertinente. Aș vrea însă de la bun început să spun că, uh, în conformitate cu tratatele, controlul ajutoarelor de stat ține, uh, ține și de statele membre și că, uh, în acest sens, competențele Comisiei sunt limitate, iar uh, solicitarea de a avea progrese mai mari este caracterizată de puterile limitate ale Comisiei, limitate și uh, în ceea ce privește resursele. Perioada care a fost uh, cuprinsă de acest audit a fost una de criză financiară, a trebuit să realocăm foarte multe resurse uh, aspectelor ce țineau de criză. Deci, unele dintre aspecte menționate în raportul dumneavoastră reflectă această perioadă de criză în care a fost efectuat auditul. Pe scurt, în ceea ce privește recomandările, în primul rând aș vrea să vă spun că acționăm deja în ceea ce privește multe dintre punctele din raportul dumneavoastră. Am să vă dau câteva exemple. Uh, în primul rând, în ceea ce privește monitorizarea, suntem de acord că este un punct pertinent. Anul acesta am dublat uh, cantitatea, volumul ajutoarelor uh, acordate. Monitorizăm acum o treime din uh, toate ajutoarele acordate. Bineînțeles că există implicații din punct de vedere al resurselor, dar noi credem că este esențial pentru credibilitatea controlului ajutoarelor de stat să avem verificări ex post și un sistem de verificări ex post foarte bine pus la punct. În al doilea rând, a existat o întrebare specifică în ceea ce privește alocarea resurselor, sistemele de, de gestiune a timpului. Sunt uh, convins că vom putea până la finalul anului să punem uh, pe picioare sistemul, se numește Petra. Vom putea stabili așadar costurile în ceea ce privește resursele pentru fiecare caz. caz. De asemenea, am introdus un sistem de gestionare a cazurilor care ne permite să alocăm toate resursele Direcției Generale uh, unor uh, cazuri determinate. În al treilea rând, uh, este vorba de plângeri și ni s-a solicitat să uh, facem, să uh, aducem la zi uh, Uh, plângerile, am redus numărul plângerilor uh, destul de vechi în mod semnificativ. În ceea ce privește relația cu statele membre, s-a solicitat o mai bună asistență, o, o, o mai bună partajare a bunelor practici, asistarea statelor membre cu uh, sisteme mai uh, slabe. Um, directorul general uh, responsabil cu ajutorul de stat a vizitat statele membre, avem puncte de contact în statele membre, avem legături strânse cu birourile și organismele responsabile cu ajutorul de stat, avem uh, programe de instruire și de formare pentru judecători, care joacă și ei un rol aici și de asemenea ni se pare important faptul că domnul Almunia a menționat că ajutorul de stat eficace cere ca statele membre să își joace propriul rol și noi trebuie să le sprijinim, bineînțeles, în acest uh, sens. Vă dau așadar numai unele exemple de progrese pe care le facem pe baza regulilor existente deja. Însă și acest lucru este unul esențial. Aș dori să menționez faptul că odată tratatul creează cadrul de bază, însă Comisia este limitată de o serie întreagă de regulamente, uh, regulamente de procedură în ceea ce privește uh, plângerile, de exemplu, modul în care trebuie să se efectueze procedurile. O serie întreagă de aspecte menționate în acest raport pot fi abordate în totalitatea lor dacă re... aruncăm o nouă privire acest... asupra acestor reguli de procedură. Trebuie să subliniez faptul că la ora actuală regulamentele ne cer să facem, să abordăm și cazuri uh, minore care ar avea un impact uh, foarte redus asupra pieții unice. unice. Însă noi trebuie totuși să analizăm aceste cazuri. Poate ar trebui reanalizată această situație. De asemenea, regulile uh, actuale nu ne permit să eliminăm de sub control și de sub, sub supraveghere anumite zone în care se oferă ajutor de stat. S-ar putea uh, îmbunătăți situația, dar ar fi nevoie de o decizie a Consiliului. O serie întreagă de puncte a fost menționată de Curtea de Conturi și de raportor, dar acestea ar, solici, ar uh, necesita o schimbare a regulilor fundamentale. Domnul Almunia a analizat aceste aspecte și în lumina raportului domnului Stas și a decis, după cum știți din pro uh, prezentarea programului său de lucru la Parlament în decembrie, uh, a decis ca toate aceste aspecte de reglementare să fie abordate, își va prezenta ideile inițiale pe 2 februarie la o conferință pe care o organizează la Bruxelles cu acest scop. Iată, mesaje uh, convergente din partea mea. Dacă îmi permiteți, mă voi mai referi la un, unul sau două subiecte uh, în care avem limitări în ceea ce privește obiectivele, în, în care avem limitări obiective. Odată este vorba de evaluarea impactului ajutorului de stat. Sunt un economist ca formare și mi-ar plăcea să pot face asta, însă mă tem că uh, cunoștințele economice la ora actuală nu ne permit să cunoaștem care este influența statului în toate domeniile economiei. Ceea ce a făcut Comisia și vom continua să facem a fost să evaluăm efectele ajutorului de stat și a controlului acesteia în anumite domenii. Este un efort major deja, dar noi considerăm că este ceva important. Iar în contextul efortului de modernizare anunțat de către comisarul Almunia, trebuie să facem asta oricum în, ceea ce, în uh, contextul, în cadrul evaluării de impact. În al doilea rând, aș dori să mă refer la statisticile detaliate cu privire la durată. Pot să vă spun astăzi că, în medie, avem nevoie de aproximativ 5 luni pentru a adopta o decizie pe baza unei investigări uh, preliminare a unei măsuri, fără deschiderea unei proceduri formale, iar dacă avem o, pro o procedură formală, uh, avem 21 de luni uh, care se adaugă. Este uh, o perioadă lungă, foarte lungă, dar având în vedere regulile de procedură, nu avem posibilitatea de a, o, de a căuta informații uh, de pia cu privire la piață din alte surse decât de la statele membre. Și noi suntem de acord că proced, un, niște proceduri mai rapide ar fi foarte utile pentru cetățeni, dar uh, Trebuie să, după cum spuneam, reanalizăm regulile de procedură pentru a putea obține asta. Așadar, a fost vorba de o perioadă în care Comisia se ocupa și avea de-a face cu uh, întreaga criză, cu diversitatea situațiilor din state membre. Deci, uh, concluziile dintr-o astfel de perioadă s-ar putea să nu fie uh, foarte relevante pentru situația în general Cred că ideal ar fi să analizăm date agregate. Acestea. Și de asemenea vă stau la dispoziție uh, să, cu răspunsul la alte întrebări dacă aveți înscris. Vă mulțumim, aveți... Există cineva care dorește să adreseze întrebări? Se pare că nu este cazul, nici raportorul. Vă mulțumesc foarte mult pentru răspunsuri atunci și uh, sperăm că putem face progrese, pentru că și din punct de vedere economic este foarte important. Am văzut în timpul crizei că putem reacționa în mod mai flexibil și că putem obține rezultate pozitive. Trebuie uh, spuse și aceste cuvinte de laudă. Aș dori să îi mulțumesc și doamnei Sandalova pentru raportul său excelent și Dați-mi voie acum să suspend sesiunea în acest moment. Ne revedem mâine dimineață la ora 9. Vă mulțumesc tuturor!